Deci, durabilitatea agriculturii europene când vine vorba de efectele potențiale eh, pe piață ale acordului Mercosur, vom avea două părți, de fapt, în această audiere. În primul rând, eh, o vedere de ansamblu a eh, impactului Mercosur asupra agriculturii europene și asupra modelelor de consum și producție Uh, europene, dar și în ceea ce privește producția latinoamericană. Vă rog frumos să faceți niște, insistă domnul președinte. Avem uh, trei experți în primul panel. Doamna Izabela Timguri, directorul Departamentului de Producție și Marketing la Asociația Fermierilor din Bavaria. Doamna Nicole Polsterer, mă scuzați pentru pronunție, spune domnul președinte, expert pe consum durabil și producție durabilă de la Fern NGO și primul vorbitor, doamna Peca Pezonen, secretar general de la Copa Cogeca. După această, aceste prezentări vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri, cam de vreo jumătate de oră. O să uh, Uh, spun din start că veți avea cam un minut la dispoziție pentru a pune întrebarea ca să se poată da și răspunsurile. Apoi un al doilea panel cu uh, intrarea în detalii în ceea ce privește consecințe în diferitele sectoare. Primul vorbitor, domnul Liam McHale, director la IFA, Asociația uh, Fermierilor uh, Europeni Apoi uh, Jean-Michel Schaffer, președinte a ANVOL, Asociația Interprofesională Națională a Producătorilor de Carne de Pui și Agustin Herrero, director general de la Cooperativele Spaniole Agroalimentare. După această a doua rundă de prezentări vom avea posibilitatea să punem întrebări din partea membrilor uh, la sfârșit vom da cuvântul comisiei, domnul director de la comisie, John Clark, 10 minute. Și în timpul acelor 30 de minute vă puteți manifesta dacă doriți să puneți întrebări puteți să o faceți, dar nu depășiți, vă rog frumos, un minut pentru că toată lumea să aibă posibilitatea să pună întrebări, să primească răspunsuri. O să începem cu primul panel. Începem cu doamna Izabela Timguri. Äh, vielen Dank für die, für die Einführung. Als erstes möchte ich sehr herzlich Mulțumesc pentru introducere. În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri, dar și pentru oportunitatea de a interveni în fața dumneavoastră. De la bun început aș dori să menționez faptul că, în general, agricultorii bavarezi sunt pentru comerțul internațional, care consideră că aduce oportunități și nu uh, se tem de concurență. Însă, pentru asta este nevoie și de condiții concurențiale echitabile uh, și trebuie să lipsească dublele standarde. Și considerăm că la acest acord Mercosur uh, apare această problemă a dublelor standarde. Ce înseamnă asta? Pe de o parte sunt cerințe foarte ridicate pentru producția uh, vegetală, dar și animală, care se referă la modul în care are loc produ- producția, standarde de calitate, uh, asta nu trebuie uh, uh, încurcat cu standardele de produs, pentru că avem de-a face cu standarde de mediu, de protecția animalelor, care nu influențează calitatea produselor și care ar fi, drept urmare, altfel de tratat dacă ar fi vorba de aceasta când vine vorba de punerea pe piață. Este vorba de modul uh, și de standardele impuse producției la nivel european. În statele Mercosur, standardele în ceea ce privește calitatea proceselor sunt foarte diferite și asta aduce cu sine și alte costuri, mai exact, costuri mult mai reduse. Și din acest punct de vedere, mi se pare important să subliniem uh, faptul că analizăm, așa este, um, Um, efectul asupra agricultorilor, dar subiectul este foarte important și pentru consumatori, pentru că până la urmă este vorba de unde și cum vor fi produse alimentele în viitor. Și uh, de producția europeană uh, sunt legate o serie întreagă de alte elemente. Um, protecția um, mediului, dar și uh, menținerea un anumit, unui anumit tip de peisaj în Europa. Lucruri care nu trebuie uitate. Aceste uh, tipuri de duble standarde, ce fel de efecte au? Pentru a analiza aceste efecte, aș dori să mă refer la două elemente. În primul rând, care este ponderea acestor uh, dezavantaje uh, aduse de dublele standard asupra uh, activității agricultorilor europeni. Și avem două studii, unul la Universității um, Bochum din 2017 iar uh, în acest uh, studiu s-au uh, comparat costurile de producție cu menținerea sau și respectarea standardelor de mediu, protecția animalelor și siguranța um, alimentară. Sunt elemente care se referă la legislația și la standardele germane, dar multe dintre ele uh, decurg din standarde europene, deci putem considera că se aplică și altundeva. Rezultatul a fost că standardele în statele uh, din afara Uniunii Europene sunt mult mai scăzute decât în Germania și decât în general în ceea ce privește agricultura europeană. În aceste studii s-a analizat și uh, situația costurilor în statele UE, uh, respectiv Germania în acest caz, și statele din afara Uniunii Europene. Și s-a ajuns la concluzia că Ehm, costurile din afara Uniunii Europene sunt cam la 34% din costurile din Germania. Un exemplu din carnea de vită, un exemplu pentru că, eh, ales pentru că um, carnea de vită joacă un rol important în Bavaria. Avem aproximativ 100 de mii de agricultori, eh, exploatații familiale în proporție de 90% și creșterea vacilor joacă un rol esențial. Aproape 50% din cifra de afaceri din acest domeniu vine din uh, domeniul uh, creșterii uh, de bovine, lapte și carne. Și când ne uităm la standardele în producția de vită, de exemplu în Argentina, vedem că um, costurile acolo sunt la 10% față de standardele, față de costurile cu respectarea standardelor din Germania. Deci o diferență de costuri, în primul rând, și mm, de asemenea, cred că exemplele alese a modului în care mm, um, afectează aceste duble standarde domeniul Uh, sau domeniile uh, sau elementele afectate sunt, uh, de exemplu, trasabilitatea, pesticidele folosite și așa mai departe. În ceea ce privește pesticidele, sunt, o, sunt folosite în statele Mercosur multe care sunt interzise în Uniunea Europeană, de exemplu atracina, uh, dar, de asemenea, agricultorii la noi trebuie să dovedească că au um, o oarecare formare sau calificare pentru a folosi pesticidele, lucru care nu există în statele Mercosur. Un al doilea domeniu, antibioticele, se potrivește cu ziua de astăzi, care este ziua um, europeană a antibioticelor. Aici diferen- diferențele sunt drastice. În statele Mercosur, antibioticele pot fi cumpărate și folosite fără o consultare eh, prealabilă cu eh, medicul veterinar. Sunt permise și substanțe uh, interzise în Uniunea Europeană din 2008, iar monitorizarea și strategii și nu există monitorizare sau strategii pentru reducerea utilizării antibioticelor. În Germania de câțiva ani avem un, o monitorizare a utilizării antibioticelor um, și se iau măsuri asupra exploatațiilor dacă uh, nu respectă anumite uh, repere și obiective stabilite. Bunăstarea animalelor. Un alt subiect uh, foarte important și dezbătut în Germania și unde există mari așteptări la adresa Uh, agricultorilor. Legislația în statele Mercosur este foarte lipsită de detaliu, iar standardele sunt foarte scăzute. Uh, legislația în Brazilia în acest domeniu este, este în vigoare din 1934. Practic, lipsesc reglementări juridice așa cum le cunoaștem noi. Încă un element în ceea ce privește statele din Mercosur – Uh, legat cu uh, creșterea în mod extensiv a animalelor. E bine, situația se, se schimbă uh, și se merge către aceast, așa numitele feedlots, um, creștere în masă cu folosirea puternică a concentratelor, astfel încât animalele să Uh, ajungă cât mai repede la maturitate. Ultimul aspect, trasabilitatea. Cred că este necontroversat faptul că există mari deficite în uh, acest domeniu um, în statele Mercosur, au existat mai multe scandaluri și cred că este foarte greu să comparăm trasabilitatea din statele Mercosur cu cele din Uniunea Europeană. Care sunt eventualele efecte asupra piețelor. Și aș dori să mă refer în special asupra pieței car um, cărnii de vită. Și aici um, intervin um, diferite aspecte și diferite segmente ale pieței. Um, s-a uh, creat un nou tarif redus de 7,5% pentru un contingent de carne de vită de 99.000 de tone. De asemenea, um, de la 20 există, există un contingent la care se va reduce uh, um, taxa vamală de la 20% la 0% în legătură cu aceste cifre, trebuie spus că această cantitate de 99.000 de tone este aproximativ 1-2% din uh, consumul european și deci uh, se spune efectul ar fi marginal. Cifra ca atare este corectă, însă din punctul nostru de vedere nu este potrivită pentru a estima efectele asupra pieții. Cred, trebuie uh, analizat mai în detaliu. Agricultorii bavarezi, dar nu numai ei, se tem că se va ajunge la o creștere a importurilor, dar și la o agresivitate a prețurilor crescută, care se simte deja în um, comerțul cu detaliu. De multe, de multe ori, um, um, produsele din zona Mercosur sunt uh, oferite în promoție. De ce considerăm că Uh, pericolul este o creștere a importurilor și a unui um, dezechilibru pe piață. Nu e vorba de această cifră de 1,2%, ci de alte aspecte. 80% din cota de importuri a Uniunii Europene uh, pentru carne de vită este din statele Mercosur, ceea ce înseamnă că acestea joacă un rol esențial în importurile din state terțe. Statele Mercosur uh, în plus, au rezerve de producție uh, destul de semnificative pe care le pot folosi și vor să le folosească și o vor și face. Dacă ne uităm înspre importuri, trebuie să analizăm nu numai măs- uh, um, cantitățile, ci și uh, ce fel de bucăți de carne vin, părțile nobile, să spunem așa, o bună parte vin din um, uh, statele Mercosur. Iar uh, pentru a distruge un echilibru pe o piață sunt suficiente și um, cantități mai mici. Însă noi ne temem că pot apărea efecte cumulative în legătură cu alte condiții cadru Um, ce se schimbă. Pot să mă refer la Brexit, de exemplu. Nu știm exact cum va arăta el, dar mai ales în cadrul unui, lipsei unui acord, piața cărnii de uh, vită ar fi puternic afectată. De asemenea, sunt în negociere și alte acorduri bilaterale. Australia și Noua Zeelandă, care și ele Uh, sunt exportatori de carne de vită și sunt cu ochii pe piața europeană. Și din mixul diferitelor uh, condiții cadru pe piață, considerăm noi că ar putea exista un uh, pericol pentru piața europeană și s-ar crea un dezechilibru pe piața europeană cu un, o presiune enormă asupra prețurilor pentru producătorii europeni. Mi se pare important să subliniez uh, faptul că trebuie să analizăm efectele pentru agricultori, dar că trebuie și să vedem întregul subiect într-un context mai larg uh, și într-o strânsă legătură cu consumatorii, pentru că este vorba și de a crea um, condiții cadru similare cu um, standardele impuse producătorilor europeni astfel încât aceste standarde promovate să nu fie subminate prin importuri. Deci trebuie să găsim uh, un echilibru între standardele ridicate pe de o parte și politica comercială a UE pe de altă parte. Schimbările climatice au fost deja menționate, ați, vorbit deja mult despre ele astăzi, dar și aici uh, se pot vedea dif- uh, diferențe în standarde. Cred că Trebuie să fim foarte atenți la acordul Mercosur, care sunt uh, semnalele pe care le transmitem uh, producătorilor uh, și cred că trebuie să transmitem uh, tocmai acestor producători uh, mesaje potrivite pentru modul în care își pot ei uh, continua activitatea. Ei își doresc să respecte cerințele și standardele impuse, însă dacă pe de altă parte produse care nu respectă aceste standarde găsesc acces pe piață și producătorii europeni trebuie să facă să suporte concurența acestora, acest lucru constituie o problemă pentru producătorii europeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamna Tinguri. Dau cuvântul doamnei Nicol Polsterer. Nu știu dacă am pronunțat bine. Foarte bine. Chair, dear secretariat, dear members of the Domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-o acordați. Fern este un uh, ONG care se ocupă cu uh, pădurile și voi vorbi despre impactul Mercosur asupra oamenilor și pădurilor. În partea a doua a prezentării voi veni și cu câteva soluții. O să mă concentrez în prezentarea mea pe două produse. În primul rând, carnea de vită. S-a tot auzit mult despre acest subiect, chiar și de la uh, vorbitorul precedent, și apoi etanolul. E vorba de reducerea tarifelor vamale uh, pentru că a existat o scădere a acesteia pentru sectorul biochimic. Haideți să vedem uh, studiul de impact uh, durabil realizat de către London School of Economics Acum două săptămâni, uh, lideri ai uh, uh, persoanelor indigene au fost la Bruxelles, au denunțat încălcările drepturilor lor și impactul asupra pădurilor. Dar ce spune studiul de impact privind sustenabilitatea? Producția suplimentară pe aceste terenuri va avea efecte negative asupra mediului și asupra vieții acestor uh, popoare indigene. Liberalizarea tarifelor uh, va avea și ea un astfel de impact uh, negativ. Care ar fi contextul actual al relațiilor economice? Mă voi concentra pe Brazilia, având în vedere urgența situației și pentru că am avut o delegație provenită din această țară recent la Bruxelles, m-aș concentra pe două aspecte. În primul rând, numărul uh, invadărilor trenurilor deținute de către popoarele indigene, care a crescut foarte mult uh, anul acesta. S-a dublat, practic. La începutul anului am văzut imagini cu Uh, focul, uh, focurile forestiere din Amazon. Aceste incendii nu s-au oprit. Au avut loc 93 de focare de incendii, deci care au izbucnit, practic o creștere cu 44% față de ce s-a petrecut anul trecut. Aș mai da un element de context. E vorba de revocarea recentă a uh, parcelelor uh, cultivate cu uh, trestie de zahăr. Amazonul este deja într-o situație foarte gravă. Pe de altă parte, se propune extinderea culturilor de trestie de zahăr și mai mult decât atât se propune și crearea unor uh, fabrici de zahăr suplimentare pe aceste terenuri uh, noi defrișate. Etanolul acum. Vedeți o hartă cu maro, vedeți producția de trestie de zahăr. Până acum, această plantă, această producție s-a bucurat de o imagine pozitivă în străinătate, un, un uh, biocarburant uh, curat și care nu uh, afectează pădurile. Am avut energia privind energiile, energiile regenerabile care a promovat acest produs și de când s-a semnat Mercosurul, zonele special dedicate acestei uh, culturi, dintr-o dată, nu sunt mai respectate. Nu știm dacă este o coincidență sau nu. Au, au crescut și cresc uh, importurile de uh, um, trestie de zahăr și de etanol produs din aceasta, din spețările Mercosur și probabil că situația nu va face decât să se înrăutățească. Carnea de vită au uh, scăzut tarifele vamale pe mai multe categorii principale. Vorbitorul anterior a vorbit despre carnea de vită de calitate din Argentina, însă vreau să vă spun că există mai multe categorii aici. Cu roșu vedeți uh, carnea din uh, Brazilia. Avem, bineînțeles, și carne numai proaspătă, ci și carne în conserve a cărei destinație este principal uh, Regatul Unit. Bineînțeles că majoritatea acestor exporturi merg totuși către Statele Unite și către China. Cu toate acestea, Regatul Unit continuă să fie o țară care importă mult uh, din această carne din uh, Brazilia, carne de vită din Brazilia. Iarăși vreau să vă prezint o hartă acestor uh, incendii forestiere. Sursa este Mighty Earth, un ONG uh, cu date de la NASA, printre altele. Vedem unde se concentrează aceste focuri, aceste incendii uh, forestiere și vedem și unde sunt amplasate abatoarele. Se întâmplă că ele sunt foarte aproape de aceste incendii și este clar că dacă cumpărăm carne de vită în viitor, provenind din Brazilia, probabil va fi una provenită din aceste zone afectate de incendii. Companii mari, uh, supermarketuri mari cum, este, uh, cum sunt Carrefour, uh, se aprovizionează direct de acolo și s-ar putea ca ei să trebuiască să dea socoteală în cadrul acestui lanț de aprovizionare. Mai multe detalii legate de legislația în materie, materie. avem uh, date din 2017 deocamdată, altele mai recente nu, nu avem. Vedeți, sper că principalele exporturi din Brazilia sosesc în Regatul Unit și apoi în Italia, ca țări europene, iar riscul de despărdurire în Italia este cel mai mare vorba de produse supuse cotelor, e vorba de Italia, dar și produse care nu intră în cote, cum este carnea uh, în conservă, care ajunge în Regatul Unit. Date recente, foarte recente, pe care le-am primit chiar astăzi, Brazilia a arătat cum stă cu defrișarea în ultimul an, în 2018, așadar date din uh, august anul trecut până uh, anul acesta în septembrie, cifră record. Creșterea este de 40, 30%. E vorba de zeci de mii de kilometri pătrați uh, de uh, păduri pierdute. Este o cifră enormă. V-am arătat deja cifrele privind importurile comerciale către Regatul Unit și Italia. Acum ne întoarcem în, Ita- în Brazilia. Unul dintre principalele state braziliene producătoare este Mato Grosso. S-a arătat că 0,8 milioane tone carcasă de carne de vită s-au contaminat sau sunt legate direct de despădurirea ilegală care are loc în acest stat brazilian când ai importuri la asemenea scară și jumătate dintre importuri practic sunt din surse ilegale, trebuie să încep să-ți pui niște întrebări. Ce poate să facă Europa? Și sper totuși aici să închei pe o notă pozitivă. Acordul Mercosur și capitolul privind durabilitatea nu presupune și sancțiuni. Ce poate practic astfel Europa să facă Lanțul de aprovizionare european, lanțurile de aprovizionare europene trebuie să fie mai bine reglementate. Companiile din acest domeniu trebuie să dispună de niște mecanisme uh, care să înțeleagă, care să arate care produse vin uh, din acte, cum ar fi despădurirea sau uh, încălcarea unor drepturi. Ce se poate face? Diligența datorată uh, este un instrument pe care multe companii uh, îl folosesc deja și sperăm că o astfel, un astfel de abordare va fi uh, aleasă. Ce înseamnă asta? Identificarea riscurilor de mediu și care uh, um, încalcă drepturile omului de-a lungul lanțului de aprovizionare, prevenirea riscurilor și, bineînțeles, atenuarea consecințelor. Iar dacă companiile se fac vinovate de aceste încălcări, ele să fie sancționate. Dar de ce este nevoie ca să meargă acest sistem? E nevoie de un observator european și un nou plan de acțiune în acest domeniu. Acest gen de măsuri probabil că sunt și vor fi utile. E nevoie și de date care să rămână în continuare în domeniul public. E vorba de date legate de transportul animalelor, Uh, dinspre Brazilia. Uh, intenția este ca aceste date să nu mai fie făcute publice uh, și presiunile ar trebui să se îndrepte în, tocmai în direcția aceasta a unor date făcute public. Ce se mai poate face în plus? Reglementări puternice, legislație puternică, dar uh, Uh, nu pot să nu menționez nici uh, New Green Deal al Comisiei Europene, care își va prelua funcția în curând, strategia de la fermă la furculiță, from fork to farming, agricultură durabilă. Bineînțeles, reducerea risipei alimentare și multe altele cum ar fi uh, mai multe proteine provenite din, uh, din legume uh, și înlocuirea importurilor de soia. Și așa cum s-a spus, va trebui să reducem și risipa alimentară. O a doua recomandare, un dialog puternic între UE și China. China este printre principalii importatori din Brazilia și, în general, din Mercosur. Trebuie intrat în dialog cu chinezii pentru ca să existe niște uh, reglementări asemănătoare. Aici, o ultimă imagine, liderii indigeni uh, care au venit la Bruxelles acum două săptămâni. Sper că data viitoare când vor veni aici să nu vină iarăși cu aceste plângeri legate de despădurire și de încălcarea drepturilor lor, ci vor veni uh, invitați fiind să participe la găsirea unor soluții comune. Mulțumesc foarte mult, Nicol. Ai făcut o prezentare cât se poate de amănunțită. Dau acum cuvântul domnului uh, Peche Pesonen de la Cogeca. Colleagues of the agri-food chain, ladies and gentlemen. Stimați membri ai Parlamentului European, stimați domnule președinte, aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația de a mă alătura dumneavoastră în această după-amiază. Eu reprezint uh, fermieri din 22 uh, de state membre și 22 de milioane de cooperative. Noi punem accentul pe comerț și ideea este încă o dată subliniată astăzi, fermierii sunt cei care vor plăti prețul acordurilor politice. Noi susținem politicile comune europene, precum cea în domeniul agriculturii, dar și cea în domeniul comercial. În mod foarte clar, uh, fermierii sunt mândri de modelul lor de producție. E, iar fermele de tip familial se află la baza sistemului uh, agricol european. Noi suntem de părere că uh, Există diferite perspective în diferite domenii, cum ar fi, spre exemplu, cereale, uleiul de măsline, vin, dar există totuși și o altă, un alt trend. Foarte mult din creștere se află în afara teritoriilor Uniunii Europene. De fapt, cam 75% uh, vine dinspre Asia. Poate cum știți deja că noi am susținut cu tărie acordurile comerciale precedente și ce Mercosur de asemenea și considerăm că acestea pot reprezenta uh, o șansă uh, în anumite domenii, deși relativă. Uh, dar nu, deocamdată am constatat că acestea consolidează concurența, o concurență dură și trebuie să învățăm din embargoul unilateral aplicat Rusiei. Fermierii noștri în continuare suferă din cauza acestui embargo. Apoi, durabilitatea. Exporturile noastre nu sunt ca atare un obiectiv în sine. Noi suntem de părere că trebuie să creăm plus valoare și acea plus valoare întotdeauna vine și din partea uh, fermierilor, a familiilor lor. Uh, suntem pentru comerț, dar trebuie să îmbunătățim uh, randamentul de care se pot bucura fermierii noștri. Acordurile cu Mercosur e un pic diferit în ceea ce privește dimensiunea sa de agricultură. E vorba de relațiile dintre UE și Mercosur, care oricum sunt deja foarte bine dezvoltate, iar acest acord va reprezenta o presiune suplimentară asupra prețurilor și, mai mult decât atât, va submina posibilitatea fermierilor de a face investiții. Acest lucru a fost recunoscut și de către comisie, care spune că acordul acesta reprezintă o posibilitate de a avea importuri ieftine pe piața Uniunii Europene. Ar trebui să ne punem întrebarea dacă aceste importuri uh, din Mercosur sunt ieftine și sunt ieftine și de bună calitate și sigure, atunci de ce nu se folosesc aceleași metode de producție? De ce nu se folosesc aceleași tehnologii de siguranță? Profit de ocazie să vă împărtășesc motivele pentru care Copa Cogeca nu poate susține acest acord la nivel politic. Mai întâi, accesul la piață în foarte multe sectoare, uh, o să fie o analiză mai detaliată ce va fi făcută, indiferent că e vorba de zahăr, de carne de vită, de miere de albine, de cereale, de carne de pui. În anumite cazuri, introducerea acestor produse pe piață țintește prețurile cele mai reduse. În al doilea rând, anumite sectoare sensibile se confruntă cu provocări mari și unele uh, vor, uh, aceste provocări vor fi acutizate de acest acord mă refer la situația cărnii de vită și zahăr. Există de asemenea și dezechilibre între diferite capitole. Uh, trebuie să apărăm anumite produse uh, europene, cum ar fi vinul, cum ar fi fructele proaspete și asta nu se poate compensa prin alte măsuri mai mult decât atât, va crește discrepanța între fermierii din UE și cei din Mercosur. Și e o competiție neloială uh, peste tot, pe toată piața noastră și pentru consumatori. Așa că întrebarea mea este următoarea. Ce garanții vom avea că nu vom avea o întrerupere a pieței? Um, salutăm și notăm introducerea unui fond de un miliard pentru a, a preîntâmpina acest pericol, însă nu știm exact cum va funcționa. Și bănuiesc că faptul că a fost introdus deja subliniază faptul că e nevoie de o acțiune echilibrată tocmai pentru a preîntâmpina perturbarea pieței ca atare. Dacă așa stau lucrurile, un miliard atunci nu o să fie suficient, având în vedere piața noastră care valorează mai multe miliarde de euro. Uh, trebuie să vă dați seama că piața este din ce în ce mai deschisă către comerțul internațional și fermierii trebuie să uh, aibă un randament din ce în ce mai mare. Uh, noi sprijinim, spri, salutăm sprijinul dumneavoastră pentru a menține bugetul pentru PAC, dar întrebarea oare n-ar fi următoarea? Dacă nu cumva ar trebui să îmbunătățim condițiile și pentru exporturi, nu numai pentru produsele care rămân pe piața noastră în cadrul Mercosur, Brazilia a devenit o forță ce nu poate fi contestată pe piață. Și asta, în mod clar, uh, și Brazilia va dori să-și mențină această poziție. Cu începerea din 2016 uh, avea un buget de 47 de miliarde, care reprezintă, de fapt, 20% de sporire a bugetului agricol comparativ cu anii precedenți. Brazilia consacră 234 de, uh, uh, de euro per cap de locuitor pentru dezvoltare în domeniul agricol, în timp ce Europa cheltuiește mai puțin, adică 107, mai puțin de jumătate. Și această evaluare a, mo- a monedei braziliene, uh, consolidarea monedei braziliene comparativ cu moneda euro, evident, uh, joacă în favoarea uh, brazilienilor și pune presiune asupra prețurilor din Uniunea Europeană. Piața zahărului în UE este foarte expus și, de fapt, Brazilia face prețul zahărului pe piață. Și, ca și consecință, veniturile au scăzut comparativ cu perioada precedentă. Prețul la sfeclă de zahăr este din ce în ce mai scăzut comparativ cu perioadele precedente. Uh, dacă va continua acest trend, atunci uh, taxele vamale vor fi reduse la zero pentru acest tip de produse pe viitor și acest lucru va duce la volume din ce în ce mai mari. O rată de 0% înseamnă că întreaga tarificare uh, pentru aceste produse se face în altă parte și aceste produse pot rinta pe piață fără niciun fel de contrapartidă producția de zahăr pe piață este deosebit de importantă, dar acest lucru poate influența echilibrul pieței. Dacă am trece de la o paritate a prețurilor la, de la import la export, asta ar reprezenta o scădere a prețurilor în intern în Uniunea Europeană, cel puțin echivalent cu rata actuală WTO CXL uh, și anume 98 de euro per tonă. Dacă ar fi să aplicăm asta la 16 milioane de tone de zahăr pe piața europeană, asta ar reprezenta o creștere potențială ca valoare de peste 1,5 miliarde pentru sector. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană a oferit și alte concesii, adică 200 de tone de etanol pentru toate tipurile de utilizare uh, și combustibil care reprezintă o treime din cotă, spre deosebire de sectorul uh, sfleclei de zahăr din UE, Brazilia are posibilitatea să-și gestioneze piața internă și producția de etanol și sectorul etanol brazilian poate beneficia de diferite decizii, spre exemplu taxe reduse pe etanol mai degrabă decât pe uh, motorină, apoi o um, facilități acordate care pot merge până la 27% de, de reducere a prețului. E vorba de, mă refer la programul Renova Bio. Dar mai fi și alte aspecte. În, uh, Comisia a recunoscut faptul că acest lucru poate avea un impact extrem de negativ asupra importurilor, asupra pieței noastre, asupra locurilor de muncă și a impus măsuri antidumping pe anumite importuri, tocmai pentru a pune capăt acestei presiuni pe prețurile noastre interne. Într-un alt departament al Comisiei um, s-a ajuns de asemenea la un alt studiu, și anume 60 de Înainte de a încheia, aș dori să mă refer la anumite concesii care au fost făcute de către uh, Brazilie pentru Uniunea Europeană. E vorba de recunoașterea celor 350 de indicații geografice uh, protejate și evident că salutăm acest lucru, dar trebuie să reținem faptul că s-au adus modificări la Planul Național de Integrare al Agriculturii. Acum Argentina și Brazilia nu mai deschid piața lor pentru aceste produse și nu mai au abordarea prelistă și nu mai uh, aplică aceleași standarde pentru produse similare. Uh, deci noi ar trebui ca Uniunea Europeană să se să se comporte ca o entitate unică și nu să avem 28 de state membre diferite pentru fie procedurile de export. Repet încă o dată, noi trebuie să acționăm ca și importator și acționăm ca și 28 de state membre pentru uh, importuri, cea, exporturi, ceea ce ar trebui să fie schimbat. Mai mult decât atât, trebuie să ne uităm la informațiile pe care le-am primit uh, și prin mass media în ceea ce vrește respingerea anumitor uh, vase care vin despre uh, Brazilia. Deci asta complică lucrurile pentru autoritățile braziliene. Nu avem aceleași standarde de producție, de trasabilitate, de control al condițiilor de transport pentru animale și în consecință nu putem garanta originea acelor produse. Dacă fermierii europeni și sistemul lor de producție este limpede și clar pentru uh, concurenții noștri, dacă am avea aceeași atitudine, atunci am intrat pur și simplu la închisoare. În consecință, suntem de părere că și aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare în momentul în care discutăm uh, comerț și economie. Mai mult decât atât, noi în uh, organizația noastră Copa Cogega suntem pentru uh, paritate și ne dorim uh, de asemenea, să îndeplinim toate țintele în materie de schimbări climatice, adică 1,5 grade, așa cum apare la acordul de la Paris. noi nu ne-am ars pădurile, ci le-am gestionat. că viitorul se poate bizui pe o scădere a productivității, pentru că nu uitați impactul asupra țărilor terțe, trebuie să ținem seama de acest lucru. Noi în Europa suntem foarte buni pe aceste subsectoare și chiar și în agricultură și suntem gata să facem mai multe eforturi. Dar acest lucru nu se va întâmpla dacă piața e atât de deschisă și dacă există în continuare duble standarde cu care trebuie să se, se intre în concurență fermierii noștri. Plecând de la toate aceste puncte pe care le-am menționat, acordul UE-Mercosur de fapt face face că consumatorii europeni depind de decizii de, la nivel politic și depind de asemenea și de rata de schimb al monedelor. Copa Cogeca nu poate susține acest acord politic și nici nu poate susține implementarea provizorie a acestui acord. Doamnelor și domnilor, întrebarea este chiar vrem să importăm acea agricultură despre care nu cunoaștem toate detaliile? Mulțumesc! And all the speakers going along with the program, I will now give the floor to... Mulțumim foarte mult și acum avem posibilitatea să punem întrebări. întrebări. V-aș ruga fiecare câte un minut ca să avem timp să ascultăm și răspunsurile. Și evident, răspunsurile sunt deosebit de importante în acest context. Mai întâi dau cuvântul domnului Hösling. Vă rog. Ja, vielen Dank für die interessanten, uh, interessante Anhörung. Mulțumesc foarte mult pentru informații și pentru prima dată, iată, sunt de acord cu Asociația Agricultorilor. A fost întotdeauna așa. Asupra multor puncte suntem de acord. Ehm, câteva întrebări. În primul rând, efectele asupra pieței. Comisia spune 1% carne de vită, nici nu le dăm seama. Apoi, tot vorbim de Brazilia. Dar care e situația în Argentina, Uruguay, Paraguay? au loc aceleași fenomene sau e mai degrabă un fenomen Bolsonaro? Apoi, putem avea un acord prin care să avem monitorizare și să obținem date publice? Este posibil acest lucru cu un guvern Bolsonaro? Putem face din acest acord un acord care să includă standarde de durabilitate sau este uh, pur și simplu o iluzie de la bun început. Tocmai de aceea, de la bun început, întrebarea clară. Acest acord include standarde de mediu care să poată fi, uh, a căror nerespectare să poată fi sancționată? Apoi, vicepreședintele Federației Agricole din Germania a fost acum un an aici și a spus avem nevoie de mai multe acorduri comerciale pentru că agricultorii europeni să, uh, export, să poată exporta mai mult. Agricultorii s-au răzgândit, se văd altfel acordurile comerciale sau devin acordurile comerciale o problemă numai când ceilalți importă către Europa și nu invers. Ați spus da către ce, pentru CETA, ați spus da pentru acordul uh, Uh, cu Japonia. Nu prea înțeleg asta. Când este nedrept pentru agricultorii europeni, spuneți nu, dar când e nedrept pentru agricultorii de altundeva, spuneți da. Uh, V-aș ruga să respectați timpul alocat și ca să aibă toată lumea timp să intervină, domnul Ciaruso. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. avem multe certitudini și câteva certitudini și multe semne de întrebare. Oricum, acordul nu e foarte transparent, dacă e să vă uitați deja la lista produselor uh, agricole țintite. Și asta în ciuda ceea ce spunea guvernul din Argentina. Eu uh, apreciez uh, prezentarea făcută de Copacogeca, mai ales în ceea ce privește produsele lactate, dar pentru fructe și legume, nu e vorba doar de importuri de fructe și legume așa, de sezon, când scade producția în Europa. Nu indiferent că e vorba de pere sau de alte astfel de produse, sincer, importul acesta devine o problemă. Au dispărut normele prin care trebuie să respectăm anotimpul. Apoi, de asemenea, trebuie să vedem ce se întâmplă cu producția de vin din Spania și Italia. Trebuie să înțelegem cum anume impactul va fi luat în considerare pe viitor în cadrul PAC. Impactul pentru agricultorii noștri care vor fi direct loviți de către acest uh, Mercosur, acest acord Mercosur. Mulțumesc, la cuvântul lui Cristiansen, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Pot să vorbesc în limba mea, daneză, da sau nu? Bun, foarte bine, mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că putem discuta acest acord Mercosur. Eu sunt uh, pentru acorduri de liber schimb, însă, sincer, Mercosur mă îngrijorează. Mai întâi, din mai multe motive. Cum ne putem asigura că țările din Mercosur aplică aceleași norme ca și noi în Europa în materie de biodiversitate, siguranță alimentară, utilizarea antibioticelor, uh, există o serie întreagă de alți factori care intervin. Eu am avut ocazia să merg în aceste țări uh, din Mercosur și când vedem la fața locului cu ochi proprii ce se întâmplă, sincer vă spun, avem motive de îngrijorare. Domnul președinte, nu aude interpretarea. Funcționează acum? Bun, atunci puteți continua, vă rog. Eu ceea ce, ceea ce mi-aș dori ar fi să avem un sistem și de control, în așa fel încât să fim siguri că marfa care sosește în Europa respectă aceleași condiții și aceleași cerințe ca și marfa pe care o produc agricultorii europeni. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Dorfman. Ja, herzlichen Dank. Ich, ich glaube... Mulțumesc. Cred că reprezentantul Copa Cogec a, a subliniat asta. Este vorba de... Avem nevoie de comerț echitabil sau just. Și asta nu înseamnă neapărat că trebuie eliminate toate barierele. Domnul Pezonen a citat uh, cazul uh, orezului. Reducerea taxelor vamale la zero uneori nu, adu- nu duce la situații uh, de echitate din punct de vedere concurențial, ci din potrivă duce la mari nedreptăți. Și referitor la ce, le spuse domnul Heusling, dacă ne uităm la agricultorii noștri sau a cel, celorlalți, eu așa mi-am văzut întotdeauna rolul că eu trebuie să-i protejez pe agricultorii europeni într-un context global. Dar aș avea o întrebare către doamna Tim Guri, care a vorbit pe bună dreptate despre standarde. Însă costurile de producție diferite nu țin numai de standarde. Poate că diferența la costul la stand, respect, pentru respectarea standardelor este cea mai mică. Costurile sunt diferite pentru forța de muncă, sunt diferite pentru accesul la terenuri, sunt diferite costurile pentru mecanizare și costurile pentru energie. Aveți oare cifre referitor la, um, la cât constituie standardele diferite în diferența de cost finală și care sunt celelalte elemente care, pe care noi nu le putem uh, influența, dar care, bineînțeles, creează o diferență foarte mare atunci când se reduc taxele vamale. Mulțumesc! Domnul uh, de Serl are cuvântul. Président, merci pentru toate aceste intervenții. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru toate aceste prezentări. Eu cred că agricultura europeană și toată lumea și-a dat seama de asta, e într-o situație destul de fragilă și chiar sincer nu mai are nevoie de neliniști suplimentare din uh, partea acestui acord. De aceea, noi trebuie să oferim agricultorilor și agricultoarelor noastre din Europa certitudinea că nu va exista un impact negativ pe diferite filiere. Însă pentru asta, așa cum au spus mulți din colegii mei, pentru asta trebuie să fim în măsură să oferim protecție și controle. Controle mai serioase, ca să zic așa, uh, și mai productive acest lucru a fost subliniat și de reprezentanta ONG-urilor. Uh, dacă ar fi să ne gândim, controlul transportului cu animale în Brazilia, dacă nu avem certitudinea că acele animale sunt, sunt transportate în mod corect, nu putem să semnăm așa acordul. Eu cred că sunt foarte multe informații suplimentare ce trebuie să ne fie oferite în materie de reglementare. De aceea, agricultorii noștri astăzi nu sunt chiar senini și nu își doresc acest acord. Însă asta nu înseamnă că trebuie să ne opunem așa din capul locului oricărui tip de acord. Mulțumesc! V-aș ruga încă o dată să respectați minutul oferit pentru intervenții, pentru că sunt multe întrebări și trebuie să auzim și răspunsurile. Și acum să dau cuvântul doamnei Aguilar. Mulțumesc! Ați identificat foarte multe puncte slabe ale acordului cu Mercosur și clauzele de safgaldare oare nu funcționează, inspecțiile sunt deficitare și uh, compensațiile agricultorilor sunt simbolice și nivelul e atât de scăzut. Mă întreb, ce părere aveți noastră? Ce ar trebui să schimbăm în politica comercială a Uniunii Europene în așa fel încât să îi putem apăra pe agricultorii noștri? V-ați încadrat perfect în timp, mulțumesc foarte mult! Și acum dau cuvântul uh, doamnei Shailach. Mulțumesc, domnule președinte. Am și o întrebare pentru Copa Cogeca. Primul studiu de impact din partea comisiei pare pozitiv. Noastră ați vorbit de zahăr, ați vorbit de carne, dar în țările de jos noi avem uh, um, produsele lactate, exporturile de brânză și am auzit puncte pozitive pe acest punct. Aș vrea să știu, aveți cifre în ceea ce privește scrisoarea de impact și uh, informațiile pe care le-am primit din partea comisiei? Eu cred că asta ar trebui să fie baza de lucru. E o dezbatere complicată, dar ne putem aștepta la o astfel de evaluare din partea dumneavoastră? Mulțumesc, dau cuvântul domnului Hüseling. Vreau, voorzitter, dank aan de panelleden voor de... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și membrilor panelului pentru aceste contribuții. Eu împărtășesc îngrijorările ce au fost exprimate referitor la Mercosur. Aș avea câteva întrebări foarte concrete. Capitolul 6 al acordului, unde se vorbește despre dialogul referitor la exigențele în materie de bunăstare a animalelor, dar e un dialog care vine după Uh, sunteți de acord cu mine că acest dialog referitor la bunăstarea animalelor ar trebui să ofere niște certitudini uh, mai înainte, pentru că vom face anumite lucruri și abia apoi vom discuta despre bunăstare. Un alt aspect. Experții au analizat efectele cumulative mai ales în, mater- în sectorul cărnii de pui. Avem uh, acordul Mercosur, avem acordul cu Ucraina. Dispuneți de cifre pentru a ne da seama exact ce înseamnă această acumulare sau ce înseamnă efectul acumulativ al acestor acorduri? Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Schmidt-Bauer. Danke vielmals. Ja, ich for... Mulțumesc foarte mult. De mai mult timp solicit un uh, studiu de impact asupra fiecărui stat membru, astfel încât fiecare stat membru să înțeleagă ce fel, care vor fi efectele. Noi, în Austria, de exemplu, avem standarde cât se poate de ridicate pentru creșterea animalelor, pentru bunăstarea animalelor, pentru etichetare. Avem un propriu Um, sistem de mediu în agricultură care funcționează cu puncte um, de recompensă. Sunt stimulați agricultorii să respecte legi- să, și să ia măsuri pentru protecția calității apei, solului și așa mai departe. Nu se poate ca uh, producătorii europeni să aibă din ce în ce mai multe obligații. Avem senzația că agricultorii noștri ar trebui să oprească singuri toate schimbările climatice. Uh, și apoi mai vorbim despre Green Deal, uh, protecția mediului uh, și uh, în acest context mai vorbim despre un acord de liber schimb cu Mercosur. Mi se pare greu de înțeles. Mulțumesc celor de la Copa Cogeca pentru modul clar în care s-au exprimat. Cred că fiecare își poate face propria opinie. Mulțumesc, doamna Aguilera. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au făcut prezentări foarte interesante. E clar că e o dezbatere care revine periodic în uh, comisia noastră și ne permite să ne dăm seama cum se profilează uh, politica comercială a Europei față de sistemul nostru de producție, care are exigențe și, evident, avem standarde sociale extrem de ridicate, așa că trebuie să luăm totul în considerare și trebuie să vedem situația din aceste țări care de multe ori se află în uh, etapa de dezvoltare sau sunt deja dezvoltate, uh, cum ar fi Brazilia, Argentina și modelul lor de producție n-are nimic de a face cu al nostru. Așa că l-aș întreba pe domnul Peca, dar nu numai, cum putem să avansăm în materie de control vamal? Oare ar fi ceva pozitiv în așa fel încât să putem să reechilibrăm exigențele uh, și standardele sociale pe care tot le cerem, pentru că vrem reciprocitate. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Sander. Merci, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru tot ce ne-ați spus. Există, într-adevăr, o mișcare de fond în Uniunea Europeană acesta fiind accentuată de reforma PAC, dar și de așteptata strategie a Uniunii Europene viitoare, așadar, care să facă astfel încât și partenerii uh, economice Uniunii Europene să respecte și ei uh, normele pe care le respectă agricultorii noștri. Se pune întrebarea în legătură cu respectarea în cadrul Mercosur a tuturor acestor norme, care sunt din ce în ce mai stricte, din ce în ce mai dificil de respectat. Uh, sectorul agriculturii este în Uniunea Europeană în criză. Ce facem cu sectoarele agricole din celelalte țări, din țările Mercosur, cum se respectă ele aceste norme și standarde? Vă mulțumesc! Merci. I'll give the floor to Mrs. Mortler. Doamna Mortler are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă Tim Guri. Ați vorbit despre acel dublu standard. Cred că aici uh, a spus uh, degetul pe rană. Să știe că nu numai în Bavaria, ci peste tot în Europeană, astăzi în agricultură bate așa un vânt destul de rău în condițiile în care nu știm cum va arăta acel nou pact verde ecologic al doamnei von der Leyen, agricultorii noștri nu știu la ce să se aștepte pe viitor. Și atunci întrebarea este ce să facem astfel încât uh, Mercosurul, acordul acesta să fie mai bine primit de către agricultorii noștri. Urmează domnul Ristov. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Când vine vorba de acordul Mercosur, o mare parte a dezbaterii s-a concentrat, se concentrează pe carnea de vită. Cetățenii nu înțeleg de ce sunt ușurate aceste importuri din țării terțe, țări aflate la mii și mii de kilometri distanță de Europa, pe când aici, în Europa, noi avem, bineînțeles, lanțuri de aprovizionare mult mai scurte și producție locală. Acum aș uh, vorbi și despre alt sector, uh, producția de miere. Brazilia și Argentina produc foarte multă miere, iar costurile lor de producție sunt mult mai scăzute decât pentru apicultorii uh, europeni. S-a, negocia, negociat o, o cotă de 45.000 de tone de miere din țările Mercosur. Asta va însemna o presiune foarte mare asupra producătorilor noștri europeni. Aproape Aproximativ 200.000 uh, de tone de miere au fost produse anul acesta în Europa. Dacă continuă acest trend, înseamnă că noi vom importa o, pătr- uh, vom importa o pătrime din ceea ce producem. Este clar că există niște riscuri mari aici. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentările interesante. Spune doamna Katainen, uh, împărtășesc cele spuse aici, îngrijorările exprimate, mai ales când vine vorba de sectorul uh, cărnii. Noi credem că a venit momentul să ne punem întrebarea dacă nu cumva Uniunea Europeană n-ar trebui să ceară niște controle sporite uh, pentru produsele asemănătoare cu indicațiile geografice pro- protejate. Eu cred că toate aceste aspecte deja pot fi, uh, sunt deocamdată văzute dintr-o perspectivă negativă, dar uh, nu uitați că aceste produse reprezintă tocmai succesul uh, uh, agriculturii noastre. De aceea, dacă le protejăm, e clar că ele trebuie să fie respectate atât în UE cât și în afară. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Domnul Bito. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi caut ochelarii. S-au spus multe deja de colegii de mai, mai devreme și eu mă întreb de ce continuăm să importăm carne, mai multe tipuri de carne, în condițiile în care se distrug pădurile, în care nu știm uh, lanțul de producție și așa mai departe. Sunt multe semne de întrebare. N-ar fi mai bine ca tocmai din potrivă să căutăm noi pentru producătorii noștri europeni de carne de calitate niște uh, Uh, posibilități de desfacere la export, de pildă, în China. Producătorii noștri doresc durabilitatea producției alimentare aici, în Europa, la carne. Cât privește producția vegetală, se uh, bate în cuie producția masivă de soia din America Latină în detrimentul cerealelor noastre europene, pentru că nu avem un plan ambițios uh, proteinic pentru Europa. În, știm bine că soia depinde foarte mult uh, de uh, carburanți, uh, emite mult dioxid de carbon, gaze cu efect de, sfer, de seră și, bineînțeles, că primejduiește toate obiectivele noastre climatice și acum și pentru generațiile viitoare. Mulțumesc, urmează domnul Buda. Da, mulțumesc foarte mult. Am urmărit dezbaterea din cauza traficului în, în mașină. Sigur că toți am discutat până acum, sau în bună parte din colegii mei, pe bună dreptate, legat de soarta fermierilor. Pentru că, iertați-mă, din câte dezbatere am avut până acum, nimic nu m-a convins de faptul că fermierii din Uniunea Europeană nu o să aibă de suferit din cauza acestui acord. Este clar că discutăm de un sistem care nu poate să fie controlat nici sub aspectul consumului de antibiotice, nici de hormon de creștere, nici de uh, folosirea uh, de îngrășăminte chimice și așa mai departe, condiții pe care fermierii din uh, Uniunea Europeană trebuie să le uh, respecte. Dar vin mai departe la consumatori. Atenție că ținta finală până la urmă vor fi consumatorii, pentru că ei, din nefericire, vor fi obligați să consume carne care nu este suficient de bine verificată din punct de vedere al trasabilității, al conținutului de hormoni antibiotice și așa mai departe. Și când spun acest lucru, mă refer la dezbaterea pe care am avut-o nu de multă vreme în cadrul Comisiei Agri, în care vorbeam despre importurile din Brazilia, unde știm bine că am avut uh, importuri de carne stricată. Deci iată că n-am avut serviciile atât de bine puse la punct încât să previn aceste lucruri. N-am nicio garanție că lucrurile nu se vor întâmpla la fel și cu această carne din Mercosur. Mulțumesc. Thank you, Mr. Buda. Um, uh, I'll now Mulțumesc foarte mult, domnule Buda. Acum uh, dau cuvântul vorbitorilor, 5 minute fiecare. Și să știți că după uh, al doilea panel vom avea o dezbatere cu toată lumea, unde uh, se vor pune iarăși întrebări, dar acum vă rog să reacționați la întrebările adresate deja. Doamna Nicol Polsterer, mulțumesc foarte mult! Aș răspunde la întrebarea domnului Hoesling. În prezentarea mea am încercat să uh, arăt uh, un specific uh, al Braziliei, defrișarea, invadarea sau, um, terenurilor sau pământurilor persoanelor indigene. Un studiu de anul trecut a arătat că aceste gen dezastre nu apar, țin numai Braziliei, din păcate. Am avut cifre legate de importul uh, din Paraguay de carne de vită și acolo apar iarăși riscuri de despădurire și iarăși lanțul de aprovizionare uh, uh dinspre America, Latin, uh, America Latina înspre Europa este astfel afectat și în uh, speță era vorba de carne care uh, ajungea în Italia. Uh, s-a pus întrebarea dacă se poate face ceva în legătură cu uh, aceste încălcări Câte vreme nu sunt sancțiuni, probabil că nu. O să rog pe domnul reprezentant de la comisie să ne spună dacă am dreptate sau nu. Deci ce se poate face? Ne putem oare baza, uh, s-a pus întrebare în legătură deci cu, pe fiabilitatea datelor din Brazilia. Am văzut că când vine vorba de, de, de spăduriri, nu putem să ne bazăm pe datele uh, de, de la partea braziliană. Ele nu sunt uh, pline de acuratețe. Legislația europeană, pe de altă parte, ar trebui să uh, facă astfel încât să existe inspecții um, astfel încât uh, producătorii să fie verificați. Sistemul de due diligence, de diligență datorată, trebuie să fie uh, declanșat și dacă sunt riscuri să existe și sancțiuni pedepsite cu legea. Așadar, cred că, da, se pot implementa niște mecanisme suplimentare, indiferent de acordul Mercosur sau nu, care să permită să se vadă dacă produsele care intră în Europa sunt uh, produse provenite din uh, despăduriri sau din uh, încălcarea drepturilor persoanelor indigene. Doamna Isabel Timguri. Mulțumesc. S-a vorbit despre poziția mm, federațiilor de agricultori. Noi avem o poziție consecventă și anume să se creeze condiții echitabile pentru comerț. Și la CETA și la alte acorduri am avut condiții diferite, mm, condiții cadru diferite față de cele pentru Mercosur mm, ne deranjează foarte mult că nu sunt comparabile standardele din Europa cu standardele din regiunea parteneră. Apoi, um, contingentele uh, vamale și uh, s-au stabilit, sau contingentele cu cotă redusă s-au stabilit întâi și de-abia apoi s-au stabilit standardele pentru protecția animalelor. Uh, cred că nu asta este ordinea potrivită. Trebuie întâi să ținem cont de standarde și să creăm condițiile cadru pentru că altfel nu vor funcționa lucrurile, iar consecințele, impactul negativ asupra agricultorilor noștri va continua să existe. Și um, asta poate duce la schimbarea um, modelului de afaceri, poate pentru agricultorii europeni, unii poate chiar vor trebui să renunțe, în timp ce noi, cu, cu foarte multă bucurie, vorbim despre protecția, despre bunăstarea animalelor. Um, apoi, domnule Dorfman, ați vorbit despre costuri ce țin de standarde și cost, diferență de costuri din alte surse. Acest studiu s-a ocupat numai de sta, dublele standarde. Uh, Uh, și arată oricum un impact destul de mare. Pe lângă acesta se mai uh, adaugă și celelalte uh, elemente pe care le-ați menționat. Dar aici s-a vorbit despre bună, s-a luat în considerare bunăstarea animalelor și celelalte standarde impuse agricultorilor europeni. Apoi, cred că este necesar să se facă adaptări. Nu putem să stabilim contingentul cu uh, cotă vamală redusă, um, cu astfel de standarde atât de diferite. Acest acord, cred eu, trebuie reanalizat și trebuie găsite soluții. Trebuie să ne gândim și că uh, taxa vamal, taxele vamale nu sunt numai uh, instrumente de protecție old school, așa de școală veche, ci și sunt uh, un mod de a compensa o diferență în standarde. Și faptul că există diferențe în standarde nu poate fi negat și pe termen scurt și mediu, nu cred că se vor schimba lucrurile. Bunăstarea animalelor, utilizarea antibioticelor, ă, toate aceste elemente nu cred că se vor schimba prea curând în America Latină. La noi se discută mult despre toate aceste lucruri și s-ar putea chiar să crească standardele noastre, ceea ce ar însemna că diferența ar deveni și mai mare. Deci nu cred că trebuie să renunțăm la acest instrument al taxelor vamale, decât dacă cineva are vreo idee mai bună asupra modului în care putem compensa această uh, diferență de standarde. Aș tare aș vrea să aud eu această idee. Și cred că un alt uh, um, o altă idee uh, bună este să analizăm și în funcție de țară efectul, uh, în funcție de stat membru al UE, efectul acestui acord. Și Uh, de asemenea, ce uh, aș considera chiar uh, că nu ar fi o idee bună ar fi să, se, să intre în vigoare în mod timpuriu acordul Mercosur. Cred că trebuie parcurs întâi procesul de ratificare. Mulțumesc. Uh, to end this panel and for to reply, I'll give the floor to Miss. În sfârșit, domnul Peche Pesonen pentru a contribui la aceste concluzii ale primului panel. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru comentarii și o să încerc să răspund așa global. În primul rând, vreau să spun că parla agricultorii noștri sunt angajați în toate aceste um, eforturi de care tot discutăm aici, în instituțiile noastre și este foarte clar că nu ne vom da înlături de la aceste eforturi pentru că de ele depind uh, viitorul nostru, depinde viitorul nostru. Bineînțeles că consumatorii sunt direct afectați de tot ce înseamnă uh, siguranța, uh, securitatea alimentară. Aceste lucruri nu, la ele nu vrem să facem rabat. Și e clar că dacă se pierde încrederea consumatorului, asta ar fi cu consecințe devastatoare pentru noi, uh, fermierii, dar și pentru economie în general. Iată de ce, să știți, că noi nu punem sub semnul întrebării siguranța alimentară ca atare pe piață europeană. Vrem să ne asigurăm că și instituțiile europene și statele membre își uh, fac uh, treaba, așa cum și fermierii și-o fac. Problema este nu aceasta, ci creșterea acelor uh, standarde duble, așa cum a spus și Comisia în luna iulie. Mercosur uh, era menit pentru a aduce uh, materii prime ieftine și sigure în Uniunea Europeană. Se pune presiune asupra prețurilor noastre și, în schimb, se dau prețuri mai mici la consum pe toată piața. Asta rezultă în prețuri mai mici pentru toată lumea. Așa ar trebui să stea lucrurile, ehm, având în vedere că se pare că consumatorii asta își doresc, prețuri cât mai mici și asta este un consens la care am ajuns. Vorbim despre calitate acum. Sunt la Bruxelles de 22 de ani și tot timpul eh, Comisia Europeană uh, a tot spus că crește competitivitatea agriculturii prin sporirea uh, calității produselor oferite. Agricultura trebuie să dea produse sigure și ieftine, dar a dispărut în această ecuație calitatea uh, în alta calitatea produselor și nu mi se pare normal așa ceva. Bineînțeles că în aceste acorduri comerciale există niște oportunități și avem niște interese ofensive când vine vorba de uleiul de, de măsline, în anumite produse lactate. Aici se ivesc într-adevăr niște oportunități comerciale. Sper că vom profita de ele. Însă aceste oportunități sunt practic nimicite de toate concesiile care s-au făcut. Deci nu prea este echilibrat acest schimb. Uh, și îmi pare foarte rău de acest lucru. De exemplu, la acordul cu Canada, uh, situația era mult mai echilibrată și aș putea chiar spune că pentru noi ea era mult mai pozitivă până la urmă decât negativă. Și vreau să mai spun uh, ceva că um, în legătură cu ce s-a spus aici, în legătură cu uh, acordurile de liber schimb în general. Și știu asta din experiența mea de 12 ani de președinte la Copa Cogeca. Chiar și la TTIP sunt niște oportunități. Deci cu americanii, în condițiile în care se discută într-adevăr uh, având în vedere interesul agriculturii și pe chestiuni specifice agricole, cum ar fi denumirile, uh, indicațiile geografice și așa mai departe. Deci dacă se discută aceste lucruri cu seriozitate, sunt uh, discuții interesante. Și chiar și cu uh, Rusia uh, uh, am văzut că nu se poate face rabat de la o astfel de discuție când vine vorba de relațiile comerciale. În ce privește sucul de portocale și anumite fructe, um, cum ar fi deci portocalele uh, din Spania, uh, s-a pus accent pe aceste produse în cadrul uh, acordului. Însă, vorbind despre schimbare acum, trebuie să ne punem întrebarea privind acea plus valoare europeană. Putem oare să ne bazăm pe niște decizii care nu țin cont de niște dovezi științifice? Putem să spunem fermierilor noștri că se dă drumul la importuri necondiționate? Să le spunem tot lor că nu pot să facă, să facă apel la niște tehnologii și, pe de altă parte, să importăm produse bazate pe aceste tehnologii, este clar că uh, Trebuie găsit un echilibru. Mulțumesc foarte mult pentru toate uh, răspunsurile date și acum uh, dau cuvântul pentru a prezenta a doua parte a dezbaterii, al doilea panel, domnule Links. liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, continuăm acum cu a doua parte a acestei după amiezi, al doilea panel. Avem acum posibilitatea de a asculta, de a analiza mai îndeaproape anumite sectoare ale agriculturii. în special uh, sectorul, sectorul cărnii. Apoi uleiul de măsline, măslinele de masă, vinul, fructele, dar și legumele. Um, suntem deja într-o oarecare întârziere cu timpul. Am să încep imediat prin a-i da cuvântul lui Liam McHale, director al Asociației Irlandeze de Fermieri responsabil pentru afaceri europene. Le urez bun venit și domnilor Schaefer și Herrero. Domnule McHale, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Reprezint IFA, fermierii irlandezi cu 25.000 de, de fermieri, majoritatea dintre ei cresc animale economia noastră în Irlanda se bazează foarte mult pe un uh, exporturi foarte competitive uh, în acest uh, domeniu, dar nu dorim, bineînțeles, importuri sau exporturi care să slăbească sectorul nostru de producție. producție. Noi suntem împotriva implementării mm, acordului Mercosur în speță și această opoziție a noastră este bine cunoscută în comisia dumneavoastră. Surplusul comercial a crescut, consumul a scăzut și pe piață sunt probleme, turbulențe. În Irlanda, o treime din producția agricolă reprezintă carnea de vită și e, veniturile sunt pe măsură. Este clar că momentul nu este propice pentru un acord cu Mercosurul mai ales că avem și Brexitul care ne așteaptă. Vorbim despre o piață de sute de mii de tone de carne care așteaptă să plece spre Europa continentală. Avem și alte sectoare care poate vor avea de câștigat, cum ar fi cel al producției de whisky. Pe de altă parte, fermierii noștri uh, care um, uh, se ocupă cu creșterea vitelor nu pot decât să constate uh, avalanșa de carne de, și de conserve de vită care sosesc în portul din Rotterdam. Uh, când e vorba de contingentul uh, de uh, carne de vită, nici nu se face o mare diferență între carnea proaspătă și cea congelată. Se deschide ușa acestor importuri și, de pildă, cine va garanta că um, carnea de vită congelată va fi una uh, mai, de mai slabă calitate, care uh, Um, va fi folosită pentru anumite produse. Riscul este ca ea să fie folosită pentru uh, produse mai sofisticate și care să sosească direct uh, în restaurantele noastre, mai scumpe. Bineînțeles că uh, speranțele noastre de a produce și, și propune uh, carne de vită de calitate în Europa uh, sunt uh, spulberate. Așa cum a spus și doamna Timguri la început, atunci când vorbea despre valorile contingentului, care reprezintă doar 1,25% din consumul de carne de vită în Europa, uh, ideea este nu de 1, ceva la sută, ci 14% din carnea de vită cea mai nobilă care este vizată, consumată în Europa. Despre asta este vorba în acest acord. Dacă ne uităm un pic la costurile din uh, uh, America Latină, pentru producția de carne de vită, ele se ridică cam la 11 euro. Asta înseamnă că latinoamericanii sunt cam cu 3 euro mai competitivi decât noi cu producția noastră de uh, carne de vită de calitate. Bineînțeles că și uh, uh, prețul la carcasă este important și asta va uh, expune fermierii noștri la o serie de presiuni. Ne-am dus în Brazilia luna mai și avem un raport în acest sens. În 2006 se spunea deja că standardele și practicile de acolo nu se potrivesc cu ceea ce facem noi în Europa. Mediul are de suferit. Pădurea virgină este distrusă în continuare, ceea ce înseamnă că exportul de carne de vită din Brazilia este unul foarte costisitor pentru planetă. După 13 ani pot să spun că situația nu s-a îmbunătățit. Raportul din 2017 uh, de la DG Sante, care s-a deplasat în um, în Brazilia spune că garanțiile oferite de către autoritățile braziliene nu sunt uh, în regulă. Mai existat o vizită și în 2018 pentru a, se asigur, a ne asigura că standardele de calitate sunt uh, implementate. Dar nu așa stau lucrurile. Digesante a spus de asemenea că încă nu are o nouă vizită planificată, așteptând ca partea braziliană să-și respecte obligațiile și asta acum mai bine de un an și jumătate. Dar vreau să spun că noi am semnalat asta și avertizat acum 13 ani și eh, e clar că nu suntem prea încrezători. încrezători. În ce privește planul de mm, referitor la gestionarea rezidurilor, uh, Uh, nu suntem nici aici foarte rezidurilor de uh, substanțe în carnea de vită, nici aici nu suntem încrezători. Din uh, eșantioanele la care s-au, pe care s-au angajat să le analizeze brazilienii, doar foarte puține au fost efectiv analizate, de exemplu pentru a verifica prezența steroizilor. aceste uh, companii mari, holdinguri din acest domeniu din Brazilia cumpără carne de la producători fără să o verifice. Deci nu avem o trasabilitate de plină. În Brazilia nu trebuie să raportezi nimic în legătură cu vârsta, sexul sau uh, uh numărul uh, tatuat pe urechea animalului respectiv ca să poți să știi de unde vine. Deci iarăși nu este conformitate. Bineînțeles că nu sunt numai vești proaste, sunt niște oportunități care se deschid în sectorul uh, lactatelor și sunt niște lucruri care pot fi uh, câștigate pe anumite sectoare, dar nu vor uh, compensa pierderile noastre la carnea de vită. De pildă, contingentul de 35.000 de tone de uh, Um, uh, exporturi de brânză um, europeană în Brazilia uh, anual. Acestea deci nu vor compensa pierderile noastre. Consumul de brânză în 2016 se ridica la peste un milioane de tone. Așa că un contingent de 3000, uh, de tone în cadrul acestui consum este o picătură într-un ocean. Comisia a mai subliniat uh, faptul că s-a introdus un capitol privind sustenabilitatea și faptul că în trecut uh, Brazilia nu a avut un astfel de, de, de interes. Este clar că autoritățile braziliene astăzi, felul în care ele se comportă, nu prea ne dau asigurări cum că își vor uh, respecta aceste angajamente se pune întrebarea dacă toate aceste uh, uh, cerințe vor fi chiar respectate. Europa are sateliți, are tehnologie. Vor fi oare folosite aceste tehnologii pentru a verifica conformitatea? Comisia a vorbit și despre o, un angajament uh, în legătură cu reîmpădurirea de un milion de hectare pe an. Însă, vedem că incendiile din, Am- din Amazonia nu s-au potolit. Fumul este încă negru, asta nu ne stârnește niciun fel de încredere. Și cum ne cereți să sprijinim un astfel de acord? Nu știm dacă uh, joburile care vor fi create în sectoarele manufacturiere vor compensa locurile de muncă pierdute în agricultură. Și ce facem cu, cu cu neutralitatea carbonului până în 2050 la care s-a a angajat uh, Europa. Există posibilitatea de a captura și stoca acest uh, carbon și la noi în Europa, în diverse mlaștini și pășuni și așa mai departe. E clar că Uniunea Europeană are nevoie de fermieri pentru a uh, sprijini obiectivul de neutralitate a carbonului până în 2050 nu are sens să îi sacrificăm pe acești fermieri de dragul unor măsuri numai de termen scurt. În cadrul Mercosur putem spune că, într-adevăr, s-a negociat, s a obținut niște lucruri, poate nu așa cum s-a întâmplat în trecut. Comisia creează un precedent cu o clauză de salvgardare mă gândesc la acordurile cu Myanmar, Birmania și Cambodgia, care vor fi negociate la sfârșitul acestui an. Dar aceste clauze sunt mult prea tardive și mult prea uh, timide. Mă refer la importul de orez din Cambodgia și la cele 11.000 de tone care au ajuns de la 11.000, vă spuneam, la 217.000 în 2013 în comparație deci cu 2009 și noi am cerut în acea situație cu din Cambodgia să se implementeze clauza de salvgardare. Însă ceea ce fermierii au cerut atunci a fost ignorat. De-abia în 2018 s-a lansat o anchetă pentru că s-au plâns uh, cei din acest sector și acum importul de orez uh, indica din această țară ajunge la uh, 393.000 de tone. Este clar că această implementare a clauzei de salvgardare a afectat uh, sectorul. Unde sunt menționați uh, fermierii și uh, soarta lor? Este foarte clar că doar industria prelucătoare a profitat și nu producătorii. S-a vorbit despre un miliard care ar putea să fie eh, dați dintr-un fond special în caz de turbulențe macroeconomice și îmi pun întrebarea de ce să ne accesăm și noi acest fond, pentru că sectorul vitel, cărnii de vită este într-o astfel de criză. Vreau să vă spun că lansez un apel că, în sensul că nu trebuie să sprijiniți un astfel de e, eh, acord, cum este cel cu Mercosurul. El nu intervine în momentul potrivit. Vă mulțumesc foarte mult! McHale. Mulțumim, domnule McHale. Am să continui și am să-i dau cuvântul lui Jean-Michel Schaeffer, președinte al ANVOL, Asociația Interprofesională a Crescătorilor de Carne de Pasăre. Um, vă dau cuvântul, vă rog să respectați uh, timpul de 10 minute alocat. Mulțumesc, bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitația în fața Comisiei pentru Agricultură. Uh, sunt uh, crescător de um, carne de pasăre în Alsacia. 70 uh, de mii de angajați în, acest domeniu, reprezentăm cam 11.000 mii de exploatații. Cifra de afaceri sau totale este de cam 6 miliarde de euro. În momentul de față un sfert din uh, pieptul de pui uh, consumat în Europa este important, importat. Carnea cea mai consumată în lume este carnea de pasăre și, într-adevăr, uh, creșterea este destul de importantă. Car acest tip de carne este uh, foarte popular. Principalii consumatori, Statele Unite, China, Uniunea Europeană și Brazilia. Însă, dacă ne uităm la populația din aceste țări, vedem că există doi mari producători și doi mari uh, exportat, uh, exportatori, Statele Unite și Brazilia. Care sunt riscurile pentru noi uh, de la acordul Mercosur? Riscurile sunt majore și semnificative. Iată volumul de carne importată în Uniunea Europeană. În mod global, 900 de mii, un milion de tone importate deci în, din care aproximativ jumătate vin din Brazilia. A scăzut puțin în ultimii ani pentru că au avut loc aceste scandaluri, sanit, scandaluri sanitare grave, însă de, din primul semestru, uh, semestru din 2019 s-a reluat creșterea. Din nou au explodat importurile de carne de pasăre din Brazilia. Trebuie reținut faptul că Brazilia uh, uh din Brazilia vin 400-500 de mii de tone uh, de carne de pasăre vedeți că uh, puiul este carnea cea mai importată în Uniunea Europeană, de trei ori mai mult decât carnea de vită, uh, de trei ori mai mult, de patru ori mai mult decât uh, carnea de miel și aș spune chiar mai mult, pentru că cele 900 de mii uh, de tone uh, importate sunt uh, pieptul, uh, partea cea mai cerută de consumatorul european. 25% deci din uh, pieptul uh, de pasăre importat în Uniunea Europeană vine uh, din aceste țări. Este, uh, consumat în Uniunea Europeană vine din import. Este enorm. În plus față de asta, încă 180.000 de tone suplimentare de carne de pasăre. Vom depăși uh, enormul prag de 1 milion de tone de carne de pasăre importată. Ca exemplu, 180.000 de tone uh, sunt 5 milioane de pui pe săptămână. Uh, în momentul de față, acum sunt produși în Uniunea Europeană, dar ar urma să fie in, uh, importați din uh, exterior și s-ar adăuga la cele 900 de mii de tone. Am încercat să uh, defalcăm lucrurile. Asta se referă numai la producția agricolă. Dacă ne gândim la întreaga filieră, e mai mult. Dar chiar și numai în ceea ce privește uh, producția, diferența de costuri, uh, numai din diferența de standarde, este de 6%. Ce e diferit? Emisiile de amoniac. Noi avem o reglementare foarte strictă, ne costă foarte mult în investiții ca să respectăm și să îmbunătățim calitatea aerului. În aceste țări nu există reglementări în acest sens. Pentru salmonela, fiecare producător european trebuie să facă o analiză pe fiecare lot de pui uh, produs. La fel, în aceste țări nu se întâmplă acest lucru. Car, uh, făina, de, ca, de, uh, făina animală este și ea permisă, dar interzisă la noi. Uh, la uh, antibiotice uh, în Franța, dar și în Europa e la fel, am uh, redus consumul de antibiotice la carne de crescătorie cu 50% în ultimii 5 uh, ani. Ne-a, ne -a costat enorm, dar a trebuit să o facem. A trebuit să participăm la aceste programe pentru a lupta împotriva rezistenței la antimicrobiene, dar ne-a costat foarte mult. Uh, formarea lucrătorilor în abatoare, investiții în biosecuritate, în, creș- în, uh, în fermele de creștere, dar și la abatoare. În toate aceste țări nu este valabil același lucru și asta crește costul de producție la noi. Deci când analizăm diferențele. Brazilia, precum și Ucraina, au costurile de producție cele mai scăzute, 24% mai puțin decât uh, la noi în Uniunea Europeană. Și deci este foarte dificil să facem față acestei concurențe. De asemenea, un alt uh, fenomen ce ține de suveranitatea alimentară, aș spune. În mod global, Brazilia, uh, astăzi al doilea producător mondial, primul exportator, a devenit un uh, gigant, a construit uh, exploatații atât de mare încât pot să scadă enorm costurile. Importăm atât de mult în Uniunea Europeană, atât de multă carne de pasăre, încât ei reușesc să reducă costurile, încât ajung să ne vândă uh, păsări în afara cotelor. Practic, acum brazilienii stabilesc prețul puiului pe piața europeană. Este chiar o chestiune de suveranitate. Cred că am mers puțin prea departe. Mă scuzați. Um, ați, spus, ați vorbit și despre scandalurile sanitare în Brazilia, pe baza, um, în ceea ce privește corupția inspectorilor și așa mai departe. Într-adevăr, a intervenit poliția din Brazilia pentru că a trebuit uh, au, au intervenit rapid și autoritățile europene sanitare pentru a bloca importurile. Deci, în mare muncă, treaba a fost făcută Uh, importurile au fost blocate din Brazilia, ceea ce arată și ceea ce explică și scăderea în graficul uh, precedent, dar acum se reiau exporturile din Brazilia către noi, ceea ce înseamnă uh, că totuși în Uniunea Europeană trebuie să ne îmbunătățim mijloacele de control pentru a fi la fel de eficienți în ceea ce privește importurile, precum suntem în ceea ce privește producția la nivel european. Apoi, um, acordul cu Mercosur este de neînțeles uh, ce s-a prevăzut. Deja importăm 900.000 de tone, un sfert din pieții de pui uh, și s-ar crește cu 180.000 de tone. Deci, până la urmă, vom ajunge ca o treime din pieptul de pui uh, consumat în Uniunea Europeană să vină din importuri. Practic, am pierde în totalitate capacitatea de a stabili prețul uh, pe propria piață europeană. Bineînțeles, însă, problemele nu sunt aduse numai de Mercosur. Avem și Brexitul. Brexitul ne poate costa la nivel global un milion de tone. Um, un milion de tone de pui în plus pe piață. De ce? Uh, pentru că cotele Regatului Unit vor reveni Uniunii Europene, vom, re, vom recupera aproximativ 200-300 de mii de uh, tone, dar ce se va întâmpla cu uh, exporturile dinspre Uniunea Europeană către uh, Marea Britanie? Uh, e vorba de câteva sute de mii de tone și acestea uh, pot să ducă la, la pierderi. Acum, Ucraina. Le-am oferit 40.000 de tone cotă de, importa, de importuri și până la urmă am ajuns la 120.000. De ce? Au, au avut loc erori uh, ale comisiei în nomenclatura pentru taxele vamale uh, la negocieri. A fost o linie tarifară asupra căreia nu s-au pus drepturi de, vama, vre, uh, uh, drepturi de vamă pe puiul uh, uh, tranșat. Deci, uh, ceea ce a permis ucrainienilor să vândă fără taxe vamală niște pui pe jumătate transa, tranșați um, și uneori uh, chiar au um, reușit să reeticheteze anumiți pui, să spună că au fost produși în Uniunea Europeană. Deci, până la urmă, um, Mercosur și Ucraina împreună ar, ar constitui aproximativ o treime din piața europeană. Mai multă deschidere de piață decât atât nu putem accepta. Cu cât acceptăm mai multă carne de pasăre din Brazilia, cu atât mai greu ne va fi să ne stabilim uh, prețul pe propria piață europeană și riscăm să ajungem la 1,2 milioane de tone importuri. Și pentru că e vorba uh, mai ales de piept, de uh, pui, ar fi vorba de cam o treime din consumul european. Am să vă dau cifre din Franța, cred că situația este similară uh, în restul Europei. Iată, în Franța, creșterea uh, importurilor față de producție. Vedem că importurile nu fac decât să crească și uh, merg numai spre o singură piață. Vedeți aici cum este uh, împărțită piața în Franța, dar este similară în celelalte state. Uh, consumul la fața locului, la uh, acasă, deci ce se cumpără la supermarket și așa mai departe, de obicei oamenii cumpără din propria țară, ceea ce înseamnă că eticheta, etichetarea ajută. Ajută francezii să vândă în Franța, uh, germanii să vândă în Germania, britanicii să vândă în Marea Britanie. Însă toate aceste importuri ajung în produse transformate și uh, în uh, restaurante și vedem că consumul evoluează și se schimbă în Europa. Uitați aici uh, în acest grafic. Consumul la domiciliul nu face decât să scadă, ceea ce înseamnă că oamenii gătesc din ce în ce mai puțin, însă vedeți uh, consumul global de carne de pui crește, ceea ce înseamnă că se crește uh, producția de produse transformate și consumul în afara casei. Iar aici nu există etichetare pentru filiera noastră, ceea ce înseamnă că suntem vulnerabili la importuri. Deci, pe scurt, pentru a încheia, avem nevoie de o etichetare de, origi- de origine pentru produsele din restaurante și consumate în afara casei, nu putem ratifica Mercosurul așa cum este el acum și în al treilea rând, a treia uh, concluzie, și aici cred că puteți fi de acord cu noi, Europa trebuie să uh, apere dreptul uh, comercial internațional. Uh, noi trebuie să fim cei care fac sau garantează respectarea dreptului internațional, dar în același timp noi trebuie să promovăm drepturile, bunăstarea animalelor, lupta împotriva schimbărilor climatice și așa mai departe suntem de acord asupra tuturor acestora, dar Uniunea Europeană trebuie să se hotărască. La OMC nu putem să ține, nu se poate ține concii de bunăstarea animalelor, uh, climă și așa mai departe, pentru că regulile OMC îi împiedică pe negociatorii noștri să impună reguli care să meargă până la producție. Pot impune reguli numai în ceea ce privește produsul final. Avem nevoie de dumneavoastră, tocmai pentru a se putea merge mai departe cu regulile OMC. Trebuie să se poată merge până la producție pentru a se ține cont de această diferență între standarde, pentru a se putea de asemenea ține cont de ceea ce își dorește Uniunea Europeană ca uh, respectarea normelor de sănătate, de bunăstare animală și așa mai departe. Mulțumim, domnule Șefer, spune președintele. Continuăm cu domnul Augustin Herrero, director general al cooperativelor din domeniul agroalimentar, din Spa Confederației Cooperativelor uh, Agroalimentare din uh, Spania, va fi vorba de măsline, ulei de măsline, fructe și legume. Vă rog, aveți cuvântul. Buenas tardes, señor presidente, señores miembros. Bună ziua tuturor, stimați membri ai Comisiei Agri, din Parlamentul European. Vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate oferită pentru a vă explica punctul nostru de vedere față de acordul comercial semnat vara trecută între UE și Mercosur. Eu reprezint cooperativele agroalimentare din Spania, cum a spus domnul președinte. E vorba de 3500 cooperative care reprezintă peste un milion de agricultori și crescători, uh, ferme de toate dimensiunile și care reprezintă 31 de miliarde anual. E asta, de fapt, volumul acesta reprezintă 60% din producția financiară multinațională agrară din Spania și 30% din volumul industriei agroalimentare. Peste 30% din producția noastră, uh, din veniturile noastre, uh, decurg din vânzări în afara Spaniei, adică 70% în Uniunea Europeană și, evident, exporturi, pentru că ne dorim să găsim noi destinații pentru a valorifica produsele celor din cooperativele noastre. Misiunea noastră nu este doar să, ne, uh, să fructificăm șansele oferite de noi uh, piețe, ci de asemenea Uh, suntem atenți și la rentabilitatea fermelor și comerțul internațional trebuie să aibă efecte inclusive, în așa fel încât beneficiarii să se bucure de acestea de-a lungul întregului lans de uh, valoare. Noi în Spania suntem convinși că avem nevoie de comerț extern. Este ceva indispensabil pentru a genera valoare și pentru a avea o piață în Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, crește, credem și în piața comunitară, în proiectul european. Și tocmai de aceea trebuie să ne fixăm avem anumite ținte și să vedem care sunt slăbiciunile cu care ne confruntăm. Mai întâi, Există necesitatea aceasta. Uniunea Europeană trebuie să fie considerată drept o entitate unică peste tot în lume. Nu ne putem permite să deschidem în continuare piața către importuri din partea partenerilor noștri comerciali, dar când vine vorba de exporturi, atunci fiecare pe spuza lui în materie de riscuri. Comisia trebuie să negocieze nu numai intrarea produselor, ci să vegheze felul în care sunt gestionate aceste acorduri, în așa fel încât uh, pe piețele de destinație să nu existe uh, bariere comerciale sau necomerciale, care de fapt blochează comerțul. Observăm că, da, bun, există dorința să se rezolve această problemă, dar în realitate partenerii noștri comerciali profită de slăbiciunile noastre și joacă un joc și anume să ne dezbine și ne impun, spre exemplu, bariere comerciale selective. Spre exemplu, taxele selective impuse de SUA recent pe uleiul de măsline, pe măslinele de masă, pentru vinurile spaniole, care reprezintă un exemplu de prejudiciu. Și uh, e clar că asta aruncă o imagine negativă asupra forței politice a Uniunii Europene și asupra așa zise piețe unice uh, pe care agricultorii noștri o percep în mod diferit. Unii negociază pe cont propriu și obțin anumite avantaje. Um, dar în fond e vorba de un atac extern care uh, n-ar trebui să ne dezbine și să nu ajungem într-o situație de conflict. Comisia Europeană ar trebui să încurajeze protejarea imaginii proiectului european și să vină cu măsuri de compensare. În al doilea rând, ne dăm seama că reciprocitatea, care este atât de indispensabilă și care ar trebui să existe în orice acord comercial, de fapt e în pericol. Fără reciprocitate e foarte simplu să discuți de cifre agregate, pozitive, în ceea ce privește valoarea produselor de export. Cu toate acestea, uităm destul de repede și pierdem din vedere dezechilibrul care este generat în piața internă european, având în vedere importul de produse mai ieftine și care câștigă cote de piață și care, de fapt, până la urmă, pe piață care e, de fapt, comunitară. Cu atât mai mult cu cât întreprinderile care exportă, bun, au de câștigat, dar cele care, de fapt, lucrează pe piața europeană sunt supuse unor presiuni uh, sporite, mai ales acei agricultori și crescători care, în marea lor majoritate, nu mai participă la valoarea generată de către exporturi. Așa că trebuie să fim conștienți de faptul că devine din ce în ce mai greu să controlăm că importurile îndeplinesc exigențele modelului de producție european. Mă gândesc, spre exemplu, la bunăstarea animalelor, la disciplina de mediu. Asta aduce cu sine costuri, obligații imediate, aplicabile direct în producția din UE. Dar cerințele pentru importuri nu pot fi controlate la frontiere. Trebuie să existe o rigoare sporită în ceea ce privește inspecțiile în țările de origine, așa fel încât fiecare produs importat să nu uh, fie în concurență doar în materie de prețuri, ci în concurență de asemenea și în materie de reglementare, care de multe ori uh, este nedreaptă uh, în astfel de acorduri. În, uh, i-am ascultat pe colegii mei în ceea ce privește impactul uh, acordului Mercosur. Noi vreau să vă spun că în Spania avem și noi producția aceasta, carne și cele evocate de colegi. M-aș referi uh, la impactul asupra producțiilor din Mediterana, cum ar fi uh, uh, uleiul de măsline, măslinele de masă, anumite fructe proaspete sau procesate, legume proaspete sau procesate. Având în vedere toate cele spuse până acum, e nevoie de gestiune și control în cadrul acestui acord. E nevoie de reciprocitate și putem spune că acordul Mercosur cu uh, acești 270 de milioane de locuitori este foarte ambițios și reprezintă o șansă pentru produsele noastre din Mediterana. Chiar dacă produsele europene sunt mai competitive pentru că au plus valoare mai mare sau având în vedere că e vorba de indicații geografice uh, protejate, noi trebuie să facem în așa fel încât potențialul acesta să devină și realitate. Însă nu se poate face acest lucru dacă nu avem o gestionare corectă a acestor tipuri de acorduri care ar putea să ducă la apariția unor bariere necomerciale pentru anumite produse sau pentru anumite țări. Și, evident, uh, asociații noștri, uh, cei din cooperativele noastre, au o lipsă de încredere față de această gestiune a acestui aspect. Și um, uh, s-ar putea ca până la urmă, la urma urmei, să avem consecințe mult mai negative decât cele pe care le putem întrezări acum. Mă gândesc la control de calitate uh, și de siguranță, control care trebuie să fie făcut de către autorități. Noi suntem extrem de decepționați de felul în care sunt controlate anumite produse pe care le considerăm a fi sensibile și că aceste aspecte nu au fost luate în considerare în uh, momentul negocierilor. Spre exemplu, importul sucului de Portugale, Brazilia deja controlează piața comunitară în mare parte. E, oare chiar era necesar să se liberalizeze total uh, piața Uniunii Europene? Pentru că sucul oferit pe Uniunea Europeană e deja un sector care suferă de ani de zile și există uh, uh importuri din uh, Egipt, din Maroc, din Africa de Sud, din alte țări și asta vin și se alătură încă 96.000 de tone care au fost 965.000 de tone care au fost uh, acordate în cadrul Mercosur. Și asta, dacă e să continuăm așa, va dispărea industria europeană a sucului de fructe, uh, mă refer la portocale, și vom avea o dispariție a acestui sector în Uniunea Europeană. Apoi, s-a menționat de asemenea um, orezul. E un sector care suferă de ani de zile din cauza deschidere pieței către importuri care vin din țări din, uh, din continentul asiatic și care au, sau, au activat, uh, de fapt, o clauză de salvgardare chiar anul acesta. Așa au făcut Australia, așa au făcut și India. Și în acest context, ideea de a avea o cantitate fără taxe, la inițial era o idee bună, însă până la urmă avem uh, volume extrem de importante care sosesc astfel pe uh, teritoriul european. Gândiți-vă că trebuie să menținem echilibrul de mediu, gândiți-vă că altfel nu putem să avem o producție durabilă de orez. De asemenea, Uniunea Europeană reprezintă 60% din producția mondială de vin, dar în intern consumul scade și în acest sens exporturile reprezintă un element cheie pentru a putea menține competitivitatea sectorului, pentru a putea contribui, spre exemplu, la uh, uh, uh, ocupare. În acest sens, acordul Mercosur ar putea să fie un element pozitiv dacă se gestionează corect problemele cu care ne confruntăm în materie de exporturi. Pe de o parte, importurile de vin din Argentina în Uniunea Europeană au crescut cu 21% în volum și cu 51% în valoare între 2014 și 2016. Brazilia, care este piața de vin principală din Mercosur, este importator mondial numărul 16 ca volum și ca 14 ca valoare, cu peste 120 de milioane de uh, potențial consumatori de vin. Dar avem dificultăți. Importăm uh, 120 de milioane și exportăm doar 36, deci vedeți diferența. Cu toate acestea, trebuie să se rezolve diferite probleme în, în materie de negociere, în așa fel încât sectorul acesta al vinului să fie beneficiar. Mai întâi, avem nevoie de același tip de acces la piață, uh, același acces oferit, spre exemplu, vinurilor care vin din Chile, uh, care nu au exact a, uh, a, aceleași dificultăți pe care trebuie să le depășească vinurile europene. Apoi, nu uitați, practicile tehnologice, etichetarea, acestea trebuie să țină seama de uh, uh, normele în vigoare în Organizația Internațională a Vinului. Trebuie să protejăm indicațiile geografice, să reducem povara administrativă, având în vedere practicile curente uh, și având în vedere și concesiunile oferite vinurilor din Argentina, spre exemplu, nouă ni se pare absolut important să menținem o taxă pe vinul din Argentina, dacă vrem într-adevăr să menținem un echilibru între import-export. Pe de altă parte, observăm că perioadele de liberalizare a exporturilor comunitare sunt mai extinse decât uh, în sens invers. Spre exemplu, 15 ani pentru uh, uleiul de măsline, uh, în timp ce pentru, în sens invers e de doar de 4 ani de zile. Nu înțelegem acest lucru. E vorba de interese ofensive. Și în final ne îngrijorează faptul că se elimină sistemul de control al prețelor de intrare pentru fructe și legume proaspete, care este absolut uh, esențial pentru a avea un control asupra acestei piețe și, dacă e necesar, să, avans- să se activeze o clauză de salvgardare. După cum spuneam, e vorba de o linie roșie care deocamdată încă nu s-a eliminat. Și în final, doamnelor și domnilor deputați din Parlamentul European, noi trebuie să pariem pe aceste acorduri, dar asta nu înseamnă că trebuie să ajungem la situații situații de dezechilibru și să schimbăm un sector cu altul. Nu! La final, rezultatul trebuie să fie unul pozitiv și să ținem seama că uh, nu trebuie să implice sacrificii în anumite produse, tipuri de produse sau în anumite zone de producție, ci să reprezinte o speranță pentru agricultori, pentru crescători, să reprezinte o dezvoltare economică pentru toată lumea și să se genereze astfel o piață echilibrată în care regulile sunt respectate. Mulțumesc! Ja, vielen Dank an alle drei Panelisten. Mulțumim uh, celor uh, trei paneliști. Ajungem la o rundă de întrebări și am să vă rog, dragi colegi, să respectați timpul de intervenție. Avem jumătate de oră de uh, întârziere și mai dorim să lăsăm uh, și comisia să intervină. Interpretarea se va opri la 18.30 fix. Uh, are cuvântul doamna Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Este evident că toate aceste intervenții au observat că acordul acesta cu Mercosur penalizează sectorul nostru agricol și, de fapt, e un sistem ipocrit, cu dublu standard. În ceea ce privește produsele din Mediterana, e evident, nu se face tot ceea ce e necesar pentru a le proteja, așa cum se întâmplă cu alte produse de pe continent. Uh, domnule Herrero, eu împărtășesc această idee și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră, ce putem îmbunătăți în acord în așa fel încât să putem îmbunătăți poziția ofensivă și defensivă pentru produsele din Mediterana. Comisia e prezentă în sală și aș vrea foarte mult să ne dea date concrete în ceea ce privește importurile de suc de portocale, pentru că, așa cum a spus pe bună dreptate domnule Rerena, importurile acestea, de fapt, condiționează prețul sucului de portocale în, uh, în Spania și ar fi bine să știm care este impactul acestor importuri. Noi vom menține speranța că ne se va da până la urmă un document detaliat în ceea ce privește impactul exporturilor pe agricultura europeană și uh, că au fost comise anumite greșeli, greșeli care care în continuare nu sunt publice. Mulțumesc! Eric. Mulțumesc, doamna Schreier-Piric. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor. Aș cere o lămurire. Ați vorbit despre niște efecte limitate ale Mercosurului în diverse sectoare dar vreau să știu mai clar în aceste sectoare, carne, uh, carne de pui, uh, fructe, ulei uh, de măsline, care cantitățile care sunt vizate. Eu vin de la Comisia INTA, acolo ne interesează volumul de schimburi comerciale. Vreau să știu cifre exacte, organizarea comună a, pieță, a pieței, distorsiunile pe care le suferă fermierii noștri. Lucrurile acestea trebuie uh, știute, ă, ca să știm dacă este, da, adevărat că acest sector, acest acord ne va afecta atât de mult. Încă o dată, e nevoie de, de cifre. La un moment dat, ă, situația părea bună. Acum văd că avem o notă mult mai negativă. Domnul ă, Flanagan, anul trecut Comisia Agri s-a întâlnit într-o uh, întâlnire extraordinară uh, la Strasburg împreună cu directorul uh, Clark uh, de la uh, DG Agri discutam despre problemele aduse de Mercosur și așa mai departe. În timpul campaniei electorale europene, încă negocierile cu Mercosur erau în toi. Până la urmă, înainte să intre Parlamentul nostru nou în funcție, Mercosurul a intrat în vigoare. Mi se pare o glumă proastă să se spună că se va importa acum mâncare de calitate în Europeană. Este o prostie. De ce să dăm banii pe acest gen de lucruri inutile? Uh, banii europeni uh, care interesează pe noi sunt cei pentru Europa, CFM-ul și așa mai departe. Este clar că Uh, atunci când se acordă subvenții, chiar și pentru fermierii irlandezi, uh, se dau cu banii pe, uh, pe fereastră în condițiile în care și mai mulți bani se pierd la importurile din, de carne de vită din Brazilia. Se vorbește despre zeci de mii zeci de mii de tone de astfel de carne. De ce să dăm subvenții fermierilor irlandezi, care oricum sunt bani prăpădiți, și nu să ne gândim că Mercosurul este pur și simplu o idee foarte proastă pentru că fermierii noștri cu siguranță mai devreme sau mai târziu o să dea faliment oricum. Vă mulțumesc! Colegin Aguilera. Mulțumim, doamna Aguilera. Sí, gracias, presidente. Muchas gracias. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc și invitațiilor noștri de la acest al doilea panel. Am o întrebare foarte concretă pentru uh, dumneavoastră. Comisia știe oare ce să facă mai multe pentru a ce să facă mai mult pentru a proteja producția europeană în cadrul politicii comerciale internaționale. Vreau să știu, pentru carnea de vită, Uh, din Irlanda sau pentru carnea de pui în Franța, care este costul mediu de producție în raport cu costul de producție uh, propus de producătorii din țările Mercosur. Și aș mai face o remarcă. Mi se pare că în funcție de sectoarele și producțiile de care vorbim, nu avem aceeași sensibilitate. Nu avem aceeași atenție, nu suntem la fel de atenție la produsele provenite din, uh, din Europa mediteraneană, de exemplu, față de alte produse. Poate mă înșel eu. Și normele de mediu, chiar le luăm în serios pe acestea? Colegul Tarabel are cuvântul. Eu mă bucur că dezbatem astăzi aici, pentru că Iată, poate pentru prima dată aici, indiferent de orientările politice, colegii uh, văd acest uh, acord ca unul uh, foarte prost, îl văd deci cu scepticism, iar Comisia Europeană, diferitele directorate generale, mai ales DG Trade, uh, demonstrează încă o dată că agricultura nu este un sector important și mai mult o variabilă de ajustare a negocierilor pentru alte sectoare. Doamna Aguilar, nu cred că facem o diferență, o distinție între Europa de Nord și cea din Mediterana. Să știți că eu aș pune altfel accentul. Un astfel de acord ar trebui să însemne că nu protejăm produsele de bază, lapte, zahăr, carne și așa mai departe. Nu le protejăm și importăm de la celălalt capăt al lumii. Pe de altă parte, uh, uh, se poate face mai mult, poate pentru produsele prelucrate, transformate. Uh, mă refer la ulei de măsline și așa mai departe. Poate se poate face aici o distinție între tipurile de produse. Colegul Curciu care cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De la invitații de la primul panel am auzit diverse prezentări, au fost șase experți prezent, reprezentând diferite sectoare. Nimeni nu a spus ceva bun despre Mercosur. Am auzit numai păreri proaste, negative și chiar ni s-a spus că ne așteaptă practic o catastrofă anunțată în sectorul uh, creșterii animalelor. Așa că eu nu înțeleg de ce Comisia se încăpățânează să continue ca și cum nu ar uh, fi nimic uh, putred la mijloc. Ei ne spun că sunt multe avantaje pentru fermierii noștri, că totul o să meargă bine în agricultura europeană. Astăzi, ascultând ce spun experții și chiar și când văd reacția comisiei, sunt extrem de îngrijorat și șocat de faptul că Comisia nu-și dă seama de, greutate, de gravitatea situației. Mulțumesc, domnul Buda. Trebuie scurte pentru Comisia de data aceasta. Cum crede Comisia sau ce poate să explice Comisia fermierilor din Uniunea Europeană care nu pot folosi făină de carne pe bună dreptate, că este periculoasă pentru consumul uh, uh uman și totuși fermierii din Mercosur pot folosi această făină de carne și noi importăm uh, pui din aceste zone. Care este rațiunea până la urmă? Uh, suntem clar în ceea ce înseamnă un dublu standard. Doi, cum putem discuta de ceea ce înseamnă asigurarea trasabilității uh, produselor, mă rog, uh, cărnii de vită, de exemplu, câtă vreme în Brazilia nu există obligativitate activitatea uh, ca vacile care se duc la abator să aibă uh, numărul matricol înscris în, în ureche. Cum o să se poată face această chestiune, această verificare a trasabilității? Mi se pare că este absolut imposibil să putem discuta de uh, o verificare a acestui aspect uh, în ce vorbim de importuri. Iată deci că avem până la urmă o dimensiune a falimentului acestui acord. Vielen Dank, Kollege Seudow. Gracias, președinte. Quiero în primul lugar agradecer. Domnul Soru, mulțumesc foarte mult. În primul rând, Zoido, mulțumesc în primul rând celor trei experți și mai ales îi mulțumesc domnului Agustin Erero. Să știți că sunt și eu foarte îngrijorat ca și dânsul și sunt de acord în general cu, cu ce ne-a prezentat domnia sa. Cât privește creșterea economică sau uh, locurile de muncă, uh, acest acord, da, este o oportunitate pentru ambele părți, uh, pe ambele maluri ale Atlanticului, dar nu înseamnă că îngrijorările noastre au dispărut cu totul. Comisia a fost solicitată și interpelată de mai multe ori de către noi, am cerut informații, nu ni le-a trimis. Vrem să știm care sunt riscurile care este, care este dimensiunea acestor riscuri. Apoi, liberul schimb nu trebuie să însemne niciodată un risc pentru agricultori și pentru crescătorii de animale. Trebuie să promovăm ideea de liber schimb, de comerț liber, dar nu trebuie să uităm uh, un schimb uh, echitabil și echilibrat. În orice caz, agricultorii noștri Căsătorii noștri de animale nu trebuie să fie sacrificați. Încă o dată, la comisie trebuie să se știe că noi dorim informații cât mai multe ca să știm dacă acest echilibru există într-adevăr sau nu. Colegin Sando. Mulțumesc. Vă rog să vă respectați timpul de intervenție. Doamna Sandar. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc experților noștri pentru tot ce ne-au transmis, informații precise și foarte pertinente. Știam deja și acum înțelegem și mai bine faptul că acordul Mercosur, cu Mercosur destabilizează uh, ba chiar s-ar putea să distrugă o serie dintre filierele noastre de producție, uh, carne de vită, carne de pui, uh, filiera sau sectorul zahărului, etanolul și așa mai departe. Uh, e puțin ciudat faptul că ni se spune, da, aceste probleme sunt compensate de uh, câștiguri pentru alte sectoare sau chiar alte producții agricole. Ni s-a spus asta, însă vedem că, de pildă, sectorul vinului de care s-a vorbit aici uh, sau anumite indicații geografice nici acestea nu sunt uh, scutite de probleme. Apar critici și aici. Și, uh, și aici cumva se începe această fațadă să se uh, să nu mai fie așa de frumoasă. Și atunci interpelez și eu comisia, ei, cei care negociază și vor să ne facă să semnăm acordul, cum pot ei să vină și să ne spună astăzi că acest acord este echilibrat? Dank, colegin McInnes. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Aș face o primă observație, având în vedere toate îngrijorările exprimate. Cum se poate, spun, cum se poate semna un astfel de acord? Ce înseamnă asta? Care este într-adevăr influența astăzi a fermierilor noștri în Europa? A doua întrebare. Dumneavoastră ați uh, menționat o serie de detalii foarte interesante. De pildă, la producția de carne de pui, eh, domnul din Franța ne-a dat niște date foarte interesante legate de faptul că probabil că producția europeană de pui nici nu va mai putea să supraviețuiască. În Irlanda, așa cum s-a spus, sunt multe probleme și temeri legate de acest eh, Mercosur. Se știe Fermierii să știți că nu doresc uh, să fie compensați sau subvenționați. Ei vor ca piața pe care ei uh, desfac să le, să, uh, să le acopere costurile. Mercosurul nu asigură așa ceva. Iar uh, carnea de vită care va sosi în Europa va fi mai puțin uh, pozitivă uh, pentru fermieri, producători uh, de carne de pui decât uh, în prezent. Asta este clar. Domnul Amaro. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și, și eu uh, invitațiilor noștri și o să pun o întrebare și dacă îmi dați răspuns, uh, sunt gata să pariez un milion de euro. Am văzut uh, care este situația din America Latină. În Europa ne aflăm în pragul unui acord, dar el, ca să intre în vigoare, e nevoie încă de multe alte etape de parcurs. Și atunci pun o întrebare, care e simplă, de fapt să știți că nu valorează un milion de euro, cum am spus. Vă întreb, negocierile acestea chiar au fost purtate cu seriozitate, chiar purtate cu seriozitate, chiar au uh, promovat interesele uh, femeilor noștri cu adevărat? Ca să ajungi la un astfel de acord, trebuie să ai o listă a consecințelor preconizate în diferitele sectoare, un studiu de impact, niște date, niște cifre pe care noi trebuie să le știm și noi, uh, ca să le arătăm și noi uh, agricultorilor noștri. Fără astfel de studii de impact pe fiecare sector, nu poți să intri în astfel de acord. Agricultura e deja în criză. Mulțumesc. Urmează doamna Schmidt-Bauer. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mă raliez și eu colegului Amaro cererile pe care le avem noi, um, și am spus de mai multe ori că sunt pentru o etichetare um, originii geografice obligatorii și, um, și pentru o etichetare a originii uh, și ați vorbit despre asta cu carnea de pasăre. Am vorbit și am auzit, fiind ziua alimentației uh, sănătoase, Uh, despre cât de important este să mâncăm sănătos și cât de important este să gătim acasă și să uh, avem produse durabile. Cred că toate aceste lucruri trebuie mm, incluse fiecare sta, uh, uh, în politici. Fiecare stat membru trebuie să se gândească la ce servește în cantine, mm, în grădinițe, școli și așa mai departe. Cred că ar fi în avantajul tuturor agricultorilor. Mulțumesc. Mai sunt colegii Besera și Bito mai dorește altcineva? colegul de Serl. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc celor trei invitați. E bine că persoane care cunosc domeniul vin și alimentează ceea ce știam și noi și tot spunem în această comisie, în sensul că, da, acordul cu Mercosur poate să afecteze negativ o serie de, dintre sectoarele noastre agricole, și în raport cu Comisia INTA, asta arată și faptul că mm, chestiunile agricole și alimentare trebuie să fie cumva considerate în cadrul comerțului internațional, poate în mod aparte față de alte produse. Trebuie să continuăm să încercăm să găsim uh, soluții pentru o reglementare mai sigură, mai uh, solidă și Europa trebuie să ceară mai multă coerență nu poți să spui agricultorilor că scade bugetul PAC și pe de altă parte vă expunem uh, concurenței cu agriculturi, agricultura din alte țări care nu e deloc la fel de mult supusă constrângerilor. Să fim coerenți și consecvenți. Mulțumesc, urmează domnul Bito. Mulțumesc, domnule președinte. Nu ne vorbisem dinainte cu Jeremy, dar cred că vom spune lucruri similare. Să revenim la lucrurile de bază. Nimeni de aici nu pune sub semnul întrebării avantajele unor acorduri de liber schimb. Dar cred că, trebuie, cred că suntem cu toții de acord că hrana este o nevoie primară și nu poate să continue să fie moneda de schimb pentru um, în schimbul unor produse mai puțin importante. Toată lumea știe schimbările climatice, prăbușirea biodiversității, și, în ciuda acestor fapte, continuăm să uh, încheiem acorduri liber schimb care nu vor face decât să înrăutățească schimbările climatice, să ducă la pierderea suplimentară a biodiversității. Fac apel la Comisia Europeană să revină la rațiune și să înțeleagă mesajul alegătorilor la ultimele alegeri europene care pe primul loc au pus biodiversitatea, protecția mediului, lupta împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc, dragi colegi! Suntem la final, uh, finalul întrebărilor acum. Acum, cum nu mai avem timp, aș dori să dăm cuvântul comisiei întâi, iar apoi, uh, pe scurt, uh, celor trei paneliști pentru răspunsuri. Vă rog, rog și reprezentanții comisiei să fie cât se poate de succinți. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că ați organizat această sesiune și pentru aceast, aceste prezentări de înaltă calitate și pentru o dezbatere fructoasă. Cred că este foarte utilă pentru noi toți. Bineînțeles, cred că am ascultat numai o parte um, dintre argumente în această, seară, în această seară și cred că obligația mea este să încerc să îndrept uh, lucrurile și să echilibrez lucrurile din punctul de vedere al Comisiei Europene. Vă amintesc că sunt că lucrez la Digi Agri, nu la Digi uh, Trade, dar uh, reprezint în această seară comisia în totalitatea ei. În ceea ce privește uh, consecințele comerciale ale acordului Mercosur um, asupra agriculturii mă voi referi, apoi asupra dezvoltării durabile și asupra um, elementelor menționate cu diferențele de cost. În ceea ce privește dimensiunea comercială, să nu uităm că Mercosur este o piață foarte mare, dar o piață foarte închisă. Este primul acord pe care l-a încheiat vreodată Mercosurul cu o altă economie. Deci avem avantajul primei mișcări pe o piață foarte interesantă, dar închisă. Nu accept uh, poziția că acordul este în totalitate dezechilibrat când vine vorba de agricultură și alimente. N-aș spune că este în totalitate echilibrat, dar dacă analizați mai îndeaproape detaliile, cred că veți vedea că acordul este foarte modest din punct de vedere al ambițiilor sale în ceea ce privește agricultura, dar nu este în totalitate dezechilibrat. În primul rând, Mercosurul liberalizează liberalizează tot sectorul său agroalimentar, Uniunea Europeană nu. În al doilea rând, Mercosur recunoaște că Uniunea Europeană este o entitate de reglementare unică, recunoaște regionalizarea, elemente menționate mai devreme de paneliști. De asemenea, Mercosurul a liberalizat o serie întreagă de sectoare importante pentru exportatorii europeni, vinurile, băuturile spiritoase, băuturile tot ce ține de produsele agricole procesate, sectorul de lactate, cu uh, cote foarte atrăgătoare, uleiul de măsline și o serie întreagă de uh, indicații. Uh, deci să nu um, uităm că Mercosurul a liberalizat o serie întreagă de sectoare care acum sunt supuse unor tarife foarte ridicate și sunt închise practic Europei. În ceea ce privește sectoarele pe partea europeană, bineînțeles că a trebuit să facem unele concesii față de Mercosur. Așa funcționează negocierile. Însă, dacă vă uitați la ce am negociat, la carnea de vită, la carnea de pui, la porc, la orez, la miere, la zahăr, la etanol, volumul și modul în care am abordat lucrurile, cred că sunt, în general, uh, pot fi gestionate de Uniunea Europeană. Avem co- uh, contingente tarifare, deci n-am liberalizat. Avem perioade de tranziție de 5-6 ani pentru aceste cote, pentru aceste contingente. În anumite cazuri, cum e zahărul, nu deschidem noi uh, volume, uh, ci avem, păstrăm volumul actual. Avem o măsură de salvgardare lucru care este uh, aplicabil pentru prima dată pentru, un, un, pentru produse supuse unei cote. Avem uh, cota care este gestionată, avem această cotă gestionată pentru prima dată la uh, îndemâna importatorilor europeni. Uh, și avem acest angajament al Comisiei pentru un fond de un miliard de euro de sprijin în cazul în care ar exista uh, distorsiuni ale pieței sau uh, probleme pe piață din cauza acordului Mercosur. Sunt în acest domeniu de 40 de ani și n-am văzut în, via- în experiența mea o panoplie atât de mare de instrumente pentru a atenua efectele concesiilor făcute dacă ne gândim că la ultimele negocieri Brazilia dorea o cotă de carne de vită de 300.000 de tone, comparat cu ce am obținut la final, cred că am ieșit destul de ieftin. Apoi, au existat întrebări în ceea ce privește impactul unui, un, și solicitarea de a avea o evaluare a impactului cumulativă pentru acest acord și pentru ce, altele. Pot să vă confirm că Comisia Europeană va revizui evaluarea de impact pe care a făcut-o în urmă cu câțiva ani. Vom analiza impactul asupra sectorului agricol și agroalimentar din Uniunea Europeană, acordului Mercosur, dar vom analiza și afectul cumulativ, ținându-se cont de Canada, Japonia, Vietnam, Mexic uh, și alte acorduri care au fost încheiate sau um, sau au intrat în vigoare și vom încheia această evaluare până în primăvara lui 2020. În primul panel s-a făcut o comparație între costurile de producție în Europa și cele din America Latine. S-a menționat că unele dintre aceste diferențe de costuri sunt uh, legitime, uh, costul uh, terenului, forța de muncă și așa mai departe, sunt mai la prețuri mai mici în regiunea Mercosur, însă diferențele între um, costurile de producție s-a considerat că unele dintre ele nu erau uh, legitime în sensul acelor duble standarde. Trebuie să vă spun că acordul Mercosur sub nicio formă nu ne reduce standardele privind uh, siguranța și sănătatea cu sau fără acord Mercosur, produsele ce intră pe piața europeană trebuie să, să fie în conformitate cu standardele noastre. Nu se pot folosi hormonii, nu se poate folosi apa clorinată pentru uh, pui, uh, trebuie respectate nivelurile maxime reziduale atât și azi cât și mâine când va fi acordul cu Mercosur și spre de ceea ce s-a spus în primul panel, cel puțin pentru exporturile către Uniunea Europeană trebuie respectate cerințele de trasabilitate europene și toate aceste cerințe reprezintă un cost suplimentar pentru uh, producătorii Mercosur și exportatorii Mercosur către Uniunea Europeană și nu este un cost neglijabil. În acordul cu Canada am văzut că uh, Um, Canada a considerat că nu merită din punct de vedere economic să suporte aceste costuri pentru a putea exporta către Uniunea Europeană. De asemenea, în acest acord avem uh, cooperare în ceea ce privește bunăstarea animalelor și cooperare pentru rezistența la antimicrobiene și pentru prima dată într-un astfel de acord avem o condiție privind bunăstarea animalelor uh, legată de accesul pe piață și este pentru prima dată într-un acord european și pe partea de importuri avem sprijin uh, PAC, o bună parte a plăților directe către fermieri și a uh, finanțării pentru dezvoltare rurală este pentru a ajuta pe fermieri și pe producători să respecte costurile ridicate în Uniunea Europeană din cauza respectării standardelor de climă, de mediu și așa mai departe. Apoi, um, capitolul de dezvoltare durabilă din acord, um, domnule președinte, cred că a fost descris pe bună dreptate um, ca o evoluție fără precedent în acordurile noastre de liber schimb. Este un set de angajamente foarte cuprinzător uh, uh, este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru partea europeană, dar și pentru Mercosur de a respecta angajamentele um, din acordul de la Paris. Este un angajament obligatoriu în acord, supus unui uh, mecanism specific de soluționare a litigilor um, obligă atât partea Mercosur cât și partea europeană să adere și să implementeze toate standardele de bază ale Organizației Internaționale a Muncii, are prevederi prevăzute special pentru protejarea comunităților indigene în regiunea Mercosur și um, are o serie întreagă de alte prevederi, de exemplu pentru a uh, interzice importul de uh, cherestea ilegal sau produse uh, animale care nu respectă uh, convenția CITES. Acord, um, evaluarea uh, impactului uh, din punct de vedere al dezvoltării durabile poate fi uh, uh, consultat acum. S-a ajuns la concluzia că impactul concesiei pentru vită, um, efectul uh, asupra uh, defrișărilor uh, va fi neglijabil pentru că, uh, pentru că um, contingentul este atât de modest. Mi s-a părut util, domnule președinte, să ofer o altă perspectivă în ceea ce privește unele dintre preocupările menționate. Bineînțeles, recunoaștem că există îngrijorări legitime, însă, sincer, cred că avem răspunsul la majoritate, dacă nu la toate dintre ele. Mulțumim! Uh, domnule Clark, spune președintele, avem 5, la 5 cu minute, mă scuzați, pentru cei trei paneliști. Am să vă rog să vă limitați la un minut și jumătate pentru concluzii. Din păcate, nu veți mai putea răspunde în detaliu la întrebări. Domnule McHale. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această sală, oamenii din această sală sunt foarte bine informați în ceea ce privește agricultura și sectoarele uh, sensibile uh, și mă bucur că se înțelege distincția uh, ce trebuie făcută pentru hrană și alimentație și agricultură. Domnul Zoide s-a referit mai ales la chestiunea de înnoirea generațiilor. Fermierii, tinerii fermieri nu vor intra în acest sector dacă nu este profitabil și nu este profitabil. În sectorul vitei, există o lipsă de încredere și de optimism în uh, generația actuală de fermieri. Iar acorduri precum Mercosur, uh, atunci când fermierii văd standarde diferite, uh, creează insecuritate. Fermierii, când vorbesc cu ei, ne spun că Um, își îndeamnă copiii să își găsească altă carieră, nu în agricultură. Iar tinerii agricultori care decid totuși să preia această meserie trebuie să fie încurajați, trebuie să vadă că atunci când comisia evaluează un acord comercial, nu o face pentru industria producătoare Uh, ci că îi uh, ia în considerare pe cei mai vulnerabili. Așa vor uh, judeca cetățenii comisia. Cred că nu trebuie să uităm asta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Șefer. Mulțumesc. Am să răspund la cele două întrebări ce mi-au fost adresate. În ceea ce privește diferența de costuri de producție. Diferența între media europeană și Brazilia este 25% Uh, uh, diferență în întreaga filieră, enorm, imposibil de compensat cu diferența de norme între noi și ei. Uh, farin, făina animală și așa mai, OMG-urile și așa mai departe. Dacă le adunăm pe toate, în fine, e complicat. În ceea ce privește importurile, suntem carnea cea mai importată. Cu 180.000 de tone vom uh, importa în Uniunea Europeană echivalentul producției franceze și suntem al doilea uh, producător după Polonia, dar nu importăm a, uh, um, echivalentul producției franceze, pentru că importăm numai piept, importăm de fapt mult mai mult, este enorm, iar uh, filiera nu va mai reuși să gestioneze propriile costuri de producție. Este un transfer de suveranitate și vom importa echivalentul la 5 milioane de pui pe săptămână. Dacă ar fi să spun două lucruri, unu. Trebuie să continuăm cu etichetarea obligatorie în uh, produsele transformate și procesate și în restaurante, pentru că cetățenii europeni gătesc din ce în ce mai puțin, deci consumă din ce în ce mai puțin acasă. 80% uh, din pui este uh, importat în afara uh, casei, uh, din consumul din afara casei, iar apoi regulile OMC merg până la produs. Ce vă cerem, ce, ce am vrea noi, ar trebui să se poată merge până la producție, să, se, să putem discuta despre făina animală, despre antibiotice. Regulile actuale ale OMC nu permit asta. Deci dacă uh, aș vrea să fiu modern, aș, vrea, aș spune că regulile actuale ale OMC sunt depășite, trebuie revizuite. Și cred că Uniunea Europeană, dacă își dorește multilateralism, bun, care multilateralism este, supus, este pus sub semnul întrebării de multe părți în ziua de astăzi, e bine, dacă Uniunea Europeană își dorește asta, trebuie să fie coerentă. Mulțumesc. Vă rog, domnule Herero. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că am să reușesc să răspund la toate întrebările ce m-au fost puse, dar aș spune că, în teorie, ca să îmbunătățești accesul la piețe, ce putem face? Spre exemplu, perioadele în care se, se aplică taxe ar trebui să fie echivalente. Protocolul de export trebuie să fie negociat uh, pentru că dacă îl facem, evaluăm după, e un adevărat coșmar. Și trebuie să ne asigurăm că uh, în importurile îndeplinesc cerințele, pentru că nu se poate controla asta la frontieră. Trebuie să se controleze deja în țara de origine, iar controlele trebuie să fie mult mai, mai, mai stricte. În rezumat, eu cred că trebuie să alegem, până la urmă, ce ne dorim pentru agricultura europeană și pentru fermierii europeni. Pentru că nu putem să cerem fermierilor din Europa să continue să producă uh, o uh, hrană de calitate, sigură, uh, cu, care să respecte cele mai înalte exigențe și în același timp să ne și deschidem piața uh, pentru o concurență neloială pentru acele produse care vin din, și sunt produse în condiții total diferite. Dacă vrem ca agricultura să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, la menținerea modelului nostru de viață, de societate, de organizare a teritoriului, pe atunci trebuie să evităm ca agricultura să fie monedă de schimb în, în acorduri comerciale, care sigur au efecte pozitive, da, pentru alte sectoare, nu pentru sectorul alimentar. Pentru că acolo sunt efecte pozitive puține, dacă nu chiar zero. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, ähm, liebe Kollegin. Mulțumesc, dragi colegi! Am ajuns la finalul uh, audierii noastre de astăzi. Mulțumim foarte mult uh, tuturor celor care au participat la acest panel. Cred că a fost, uh, am învățat multe lucruri astăzi. Vedem și că lucrurile nu sunt numai în alb și negru, avem nevoie de mai multe detalii, să um, analizăm îndeaproape lucrurile pentru a ne pentru a ajunge la uh, poziția noastră finală, pentru a ne crea propria opinie. Mulțumesc tuturor și o seară plăcută!